Stimați colegi, haideți să începem. Vă mulțumesc uh, tuturor pentru prezență. În primul rând, referitor la la temperatura din sală. It's, um, very, very hot. Este foarte cald în sală. La 12 erau 50 de grade. Era o problemă cu aerul condiționat. Acum sunt 30 de grade în sală și uh, se fac eforturi pentru a reduce temperatura astfel încât să fie mai confortabil pentru toți. Uh, noi uh, o să simțim pe pielea noastră temperatura din sală și sper că pe măsură ce vom avansa cu reuniunea va coborâ și temperatura. Avem uh, câteva subiecte foarte importante pe ordinea de zi de astăzi. Începem puțin în întârziere, așa că vom încerca să recuperăm și să ne încadrăm în timp. Voi începe cu punctul 1 de pe ordinea de zi, și anume adoptarea ordinii de zi. Există obiecții sau comentarii cu privire la proiectul de ordine de zi? Nu? Atunci vă mulțumesc foarte mult. Am primit de asemenea procesele verbale de la reuniunile precedente și de la reuniunea coordonatorilor. Dacă aveți comentarii la punctele 2 și 3, uh, vă rog să anunțați secretariatul înainte de sfârșitul acestei reuniuni. Dacă nu, acestea vor fi considerate adoptate. Am câteva anunțuri pentru dumneavoastră în această după amiază. Primul este că miercuri de dimineață, săptămâna aceasta, toți uh, membrii și uh, angajații sunt invitați la un briefing informal uh, cu organizația umbrelă a ONG-urilor uh, pentru um, dezvoltare. Este vorba despre Concord. Este o organizație umbrelă care organizează o informare uh, în uh, ASP 3G2 Eh, oricum, secretariatul vă va transmite un eh, reminder tuturor cu privire la această informare susținută de Concord miercuri. De asemenea, vom avea dezbateri în Envi și Agri săptămâna aceasta cu fostul comisar eh, pentru agricultură. El prezidează Consiliul Director este vorba despre uh, o expoziție care va avea loc la Milano și care se numește uh, Feeding the World Energy for Life. Oricum, va exista și reuniunea Agri tot miercuri, uh, cam la aceeași oră. Așadar, uh, dacă vreți să participați uh, și dacă vreți să aflați care este opinia acelui expert în protecția plantelor, puteți merge la Comisia Envi sau la Comisia Agri. Astăzi ne vom concentra pe aspecte umanitare, în plus față de agenda post-2015 2011. Există o informare săptămânală transmisă de secretariat cu privire la uh, chestiunile umanitare, care sunt chestiunile majore și cum uh, contribuie Uniunea Europeană la abordarea acestor crize umanitare. Este un fel de rezumat uh, al ceea, a ceea ce se întâmplă, așa că vă rog să consultați acea notă informativă. Apoi, conferința președinților a ales câștigătorul premiului Sakharov, către dr. Denis McCreggy, celebrul ginecolog uh, care ajută uh, victimele uh, agresiunilor sexuale din Republica Congo. Eurodeputații din legislatura anterioară l-au cunoscut. Premiul va fi decernat pe 26 noiembrie la Strasburg și luni, pe 24 noiembrie, vom avea un schimb de opinii uh, uh, într-o reuniune comună a comisiilor DV, AFET și DROA. Acesta este finalul uh, anunțurilor mele. Văd că nu dorește nimeni să pună întrebări legate de aceste anunțuri. Așa că trecem la punctul 5, anunțuri ale comisiei. Comisia are anunțuri de făcut? Nu? nu are nimic de anunțat, atunci vă mulțumesc foarte mult. Punctul 6. Timp afectat întrebărilor. Nu am primit uh, întrebări din partea eurodeputaților. Vă reamintesc, uh, dacă vreți uh, să adresați întrebări comisiei uh, din partea uh, comisiei noastre, vă rog să anunțați cu trei zile înainte de reuniunea comisiei. Nu am primit întrebări, așa că trecem imediat la punctul 7 de pe ordinea de zi. Punctul 7 este o discuție extrem de importantă. Probabil că ați văzut în weekend imagine îngrozitoare din Siria. Aseară la BBC am văzut um, asasinatele care se întâmplă în Siria peste 3 milioane de refugiați au plecat din Siria. Există foarte multe persoane dislocate la nivel intern. Uh, în această după-amiază discutăm cu domnul Klaus Sorensen, care este director general al DG ECO și, care reprezint, și reprezentanți a două ONG-uri care lucrează în Siria. Scopul este de a le oferi sprijin celor dislocați la nivel intern și refugiaților. Îl vom avea alături de noi și pe Carsten Hansen, care este de la Consiliul Norvegian pentru Refugiați și Gilles Ansul, care este consilier principal pentru afaceri operaționale uh, de la Comitetul Internațional al Crucii Roșii. Uh, am discutat cu Cristalina Georgieva, fostul comisar uh, pentru afaceri umanitare, acum două săptămâni. Vorbeam despre situația îngrozitoare de pe teren și se pare că situația nu s-a îmbunătățit. De aceea vrem să aflăm mai multe de la prietenii care se află alături de noi astăzi. Uniunea Europeană contribuie la acest uh, răspuns internațional. Peste 3 miliarde de euro au fost mobilizate până în momentul de față pentru redresare în Siria. În plus, uh, vom analiza uh, această problemă pentru că ajutorul umanitar este mai mic decât ar trebui să fie pentru cei aflați în nevoie. Uh, îi invit acum pe cei trei vorbitori să ia cuvântul, după care dumneavoastră veți avea posibilitatea să puneți întrebări și să comentați cu privire la intervențiile dumnealor. Uh, am auzit uh, ceea ce face um, Comisia în acest uh, domeniu, așa că vom fi interesați să aflăm ce fac ONG-urile. Îi dau mai întâi cuvântul domnului Klaus Sorensen, care ne va da o imagine generală a ceea ce se întâmplă pe teren din punctul de vedere al Comisiei. Da, Mulțumesc foarte mult, Linda. Mă bucur foarte mult să mă aflu aici. Deși subiectul nu este deloc plăcut, din potrivă, este groaznic că trebuie să revenim din nou și din nou la o criză care nu uh, se apropie nicicum de sfârșit. Ați uh, vorbit despre Cristalina Gheorgheva, ea uh, spunea foarte des că uh, într-o că um, oamenii sunt uh, foarte vulnerabili în această criză și uh, este important să ieșim din logica unui uh, joc al puterii, însă până acum nu și să se acorde prioritate suferinței și ajutorului umanitar mai presus de interesele anumitor actori. Nu vreau să arăt pe nimeni cu degetul, dar situația e foarte tragică. Situația este foarte gravă. Acum sunt cu 50-55% mai multe persoane decât acum un an care au nevoie urgentă de ajutor umanitar. S-a ajuns la uh, 10,8 milioane, mi, milioane de la 6,8 milioane avem și șase milioane de copii care au nevoie de ajutor umanitar în Siria și între 1,6 și 2 milioane de copii nu au mers la școală de un an sau chiar de doi ani. Suntem confruntați cu 4,7 milioane de persoane aflați în zone uh, greu de accesat. Sunt uh, zone blocate, zone contestate, care prezintă provocări de securitate atât de mari încât este foarte dificil să se acorde ajutor acestor persoane. În același timp, uh, violența a escaladat în Siria de Nord-Est, după cum ați uh, văzut la televizor, iar uh, populația civilă este blocată, trebuie să rămână în case, să rămână în sate și riscă foarte mult dacă se uh, aventurează afară. În situația de astăzi, Siria, care era o țară cu venit mediu și destul de dezvoltată, se uh, confruntă acum cu un colaps total al sistemului sanitar. Spitalele au fost uh, grav afectate sau chiar elimitate, chiar uh, distruse complet în 14 uh, zone. Situația se va agrava și mai mult dacă nu se acordă ajutor de sănătate numai adulților, ci și copiilor. Este aici pericolul unei generații pierdute, pentru că nu sunt școli, nu sunt spitale, nu se știe ce se va întâmpla până la urmă cu acești copii. Este un scandal. Suntem foarte recunoscători statelor uh, vecine care au reușit să-și țină frontierele deschise atât de mult, însă ajung și ele la limită. Dacă ne uităm la Liban, numărul de refugiați care au trecut frontiera a creat o mare presiune asupra țesutului social uh, din aceste comunități, încât ele încep să cedeze. Nu pot să spun că apreciez, dar înțeleg faptul că pentru un guvern, pentru o societate cum este societatea din Liban, e foarte greu să se respecte principiul uh, de non-refoulement, de nerespingere și să fie lăsate granițele deschise pentru uh, ca uh, și alte persoane să poată trece, dat fiindcă situația se agravează de la o zi la alta. Tot discutăm de 2 ani, am prevăzut o prăbușire totală a statului libanez și ce am auzit de la Berlin săptămâna trecută la conferința de acolo a fost teama exprimată chiar de președinte că nu vor mai rezista mult timp. Suntem foarte recunoscători pentru că ei au capacitatea de a menține frontierele deschise, dar trebuie să le aducem argumente foarte puternice și să Cerem să se introducă principiul de non-refoulement în text, pentru că se află la limită, efectiv. În Iordania, stabilitatea e ceva mai mare, au resurse mai mari, dar și ei se confruntă cu o provocare enormă. Ați văzut la televizor imaginile? Încă au loc uh, atacuri la Aleppo, acum uh, două săptămâni au uh, avut loc bombardamente sate au fost atacate. Chiar acum, în partea de est a Siriei, sunt cam 45.000 de persoane uh, blocate chiar la frontieră, pentru că deși în Siria teoretic frontiera este deschisă, practic nu este deschisă. Deci aceste persoane sunt blocate acolo în condiții de trai foarte precare, se străduiesc pur și simplu să rămână pe linia de plutire și nimeni nu poate să facă prea multe pentru a le asigura o trecere sigură sau pentru a le oferi o situație mai stabilă. Ce pot să spun? Am uh, finanțat foarte mult. Am dat foarte mulți bani și vom continua să o facem. Eu mă plec mereu de buget, acum se poartă o discuție la Consiliu foarte puternică, la Comisia uh, pentru Bugete, uh, pentru a ne susține eforturile umanitare, pentru a le finanța în continuare și sper să fie aprobate aceste fonduri, pentru că, după cum ai spus, Linda, a trebuit să reducem angajamentele pe anul acesta față de anul trecut, pur și simplu pentru că am ajuns la un plafon la creditele de plată, care nu ne-a mai permis să mai semnăm contracte. Pentru că cei dintre dumneavoastră care au lucrat în domeniul afacerilor umanitare știu că atunci când un contract e semnat, banii trebuie plătiți destul de repede. Nu e ca atunci când construiești o autostradă și poți aștepta 2 ani, se fac studii de fezabilitate, mai angajezi doi arhitecți și abia apoi faci uh, achiziții publice. Nu! Noi avem nevoie de bani imediat, de bani lichizi și ne bazăm pe dumneavoastră să ne ajutați. Dar dacă nu vom primi acești bani, vom avea realmente o situație foarte dificilă. Deci vă rog să vă asigurați că discutați cu colegii de la Comisia pentru Bugete, că discutați cu ministrii de finanțe în țările dumneavoastră ca să nu ne uitați, să ne aveți în vedere, pentru că nu pot să-mi imaginez ce s-ar întâmpla dacă ar trebui să încep anul viitor cu jumătate din buget blocată de angajamente vechi și să nu pot nici măcar executa <laughs> uh, deciziile actuale. Trebuie să fim foarte realiști, trebuie să fim uh, pe fază și să ne asigurăm că avem banii necesari. Ce se mai întâmplă acum în nordul Irakului este îngrozitor pentru că oamenii sunt împinși de colo-colo, împinși în Kurdistan, unii șiiții sunt obligați să meargă până în sud, chiar până la Besra, și trăiesc acolo la rude și așa mai departe, dar aceste comunități nu au capacitățile uh, care să le permită să facă față. Deci e vorba de nevoile din Siria, dar și de creșterea necesităților dincolo de frontieră în Irak și am dorit să putem uh, face față, nici nu mai vorbesc de cobane și de cei care au uh, trecut granița. Și vreau să salut aici eforturile Turciei de a uh, face față acestui influx masiv de refugiați din partea cealaltă. Politic e foarte greu, financiar povara e foarte mare și noi voiam să intervenim și să le arătăm puțină solidaritate, deci am alocat ceva fonduri către Turcia ei sunt oricum recunoscători că noi încă mai reușim să oferim asistență destul de substanțială Siriei, chiar transfrontalier, dar și mai important, în țară din sud și mai mult. Pentru că și ei înțeleg că dacă putem face față situației din Siria, tentația de a trece frontiera va fi poate mai mică. Cam așa stăm încă o dată, eu nu întrevăd niciun sfârșit al acestei crize dacă nu reușim să facem presiuni pe documentele de la Geneva. Am încredere în Ibrahim, am avut încredere și în Kofi Annan, dar dacă nu găsim o soluție politică, nu vom face decât să mai târâm întreaga regiune într-un haos total. Și ce nu înțeleg eu este că toți uh, barosanii de pe acolo uh, Uh, nu, nu, nu înțeleg ce interes au, pentru că va dura zeci de ani dacă nu uh, recăpătăm controlul asupra situației. Mi-am depășit, cred, uh, portofoliul umanitar, dar merg acolo, discut cu toți acești oameni care vor să ajute și îmi dau seama că nu se poate decât printr-o soluție politică. Linda, mă opresc aici, îmi cer scuze că mi-am depășit uh, mandatul, dar asta e. Da, cred că dacă v-ați uitat la știri în săptămâna aceasta, e clar că e foarte importantă acțiunea politică, pentru că ce se întâmplă acolo este că oamenii sunt pur și simplu măcelăriți în satele lor din cauza uh, credințelor religioase. După cum ai spus, e foarte, foarte greu. Noi mereu vedem documentele de fundal, vedeți și pentru întâlnirea aceasta, că avem o hartă care arată cifrele de persoane strămutate transfrontalier un milion și jumătate, spune președinta, în Turcia, un milion o sută de mii în Liban. Tot vorbim de migrație, vă dați seama cât de mare este problema cu care se confruntă aceste state învecinate cu Siria. Nu mai menționez nici uh, măcar numărul de persoane strămutate în interiorul Siriei. Ne așteaptă o sarcină enormă și de aceea mă bucur că avem uh, aici vorbitori și de la ONG-uri de pe teren. Și în primul rând aș vrea să-i dau cuvântul domnului Hansen, de la Consiliul Norvegian al Refugiaților, care au fost foarte activi pe teren. Și uh, domnul Hansen ne-a pregătit un document. Am să vă dau cuvântul ca să ne vorbiți despre organizația dumneavoastră și despre ajutorul de care credeți că e nevoie. Ce putem face noi aici la Uniunea Europeană ca să ameliorăm situația în regiune? Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat această ocazie de a mă adresa Comisiei dumneavoastră. Uh, Uh, o să fac uh, o scurtă mm, prezentare a Consiliului Norvegian pentru refugiați. Lucrăm în 25 de țări, oferim asistență refugiaților și persoanelor strămutate intern uh, în zonele de conflict. Referitor la criza din Siria, noi oferim susținere în Siria, dar și în țările care găzduiesc refugiați, Liban, Iordania și Irak. Avem un personal numeros, 1400 uh, uh, de persoane care lucrează permanent și oferă asistență umanitară. În acest an am ajuns la 1,2 milioane de beneficiari uh, accentul nostru se pune pe cinci zone, adăpost, educație, apă, igienă și rețele de canalizare, securitate alimentară, în 2014, uh, operațiunile noastre s-au ridicat la aproximativ 110 milioane de euro. Dacă aruncăm o privire crizei din Siria, care a ajuns acum în al patrulea an, Cred că ar trebui să începem să comentăm și să lăudăm țările uh, care au dat ospitalitate uh, refugiaților. Dar această ospitalitate presupune dificultăți atât pentru refugiați cât și pentru populația care îi susține, inclusiv uh, competiția pentru resurse puține, supraaglomerarea în școli și în unitățile sanitare. Acest lucru poate să creeze tensiuni între comunități. Guvernele uh, care îi uh, adăpostesc uh, pe acești refugiați se confruntă cu greutăți și cu tensiuni și restrâng fluxul de noi refugiați în țările lor din motive pe care domnul Sorensen le-a subliniat la început. În același timp, țările care nu au o graniță cu Siria permit unui număr mic de refugiați să fie uh, reașezați în aceste țări. Deci ne referim acum la restricțiile tot mai mari pentru uh, refugiați și la restricțiile la graniță. Dacă vedem care este situația la granițe, sunt o serie de factori care influențează posibilitatea civililor din Siria să pună capăt violențe, inclusiv securitatea fizică în zonele populate accesul la uh, drumuri sigure, apropierea de frontiere și disponibilitatea transportului. Uh, Totuși, controlul la frontieră și posibilitatea de a cere azil devin factori tot mai importanți cu excepția Turciei în ceea ce privește uh, fluxul din Kobane, uh, țările au redus uh, primirea, au redus substanțial primirea de noi refugiați și cei care au putut să plece din Siria a scăzut dramatic. Aceste restricții împreună cu o, liber, o îngrădire a libertății de circulație în uh, Siria au trebuit să fie revizuite în 2014 și 2015. În medie, 78.000 de refugiați din Siria au fost înregistrați de ICNUR în această lună, uh, în 2014. Uh, Totuși, la mijlocul octombrie, această cifră a fost de peste 18.000, ceea ce înseamnă o creștere semnificativă în comparație cu luna anterioară. Câteva exemple din țările care se învecinează cu Siria. Liban. În octombrie 2014, ministrul afacerilor sociale a declarat că Libanul nu mai acceptă noi refugiați în țară. Mai bine de 75% din refugiații din Siria care doresc să treacă granița nu au putut să o facă la sfârșitul lui septembrie și începutul lunii octombrie. Acum, Iordania. Iordania oficial uh, menține granițele deschise oficial și neoficial pentru refugiații din uh, Siria. Uh, Însă există un control al fluxului de refugiați. În septembrie 2014, guvernul iordanian a luat măsuri uh, care a făcut uh, imposibil accesarea a două puncte de la frontieră din nord-estul uh, Iordaniei. Acest lucru are consecințe uh, foarte serioase pentru civilii sirieni care încearcă să se refugieze. 250 de persoane au, au ajuns uh, în tabăra de la Asra uh, între septembrie și începutul lui octombrie, un număr mult mai mic decât cel așteptat. În același timp există un număr mare de persoane care așteaptă la punctele unde nu prea se oferă asistență umanitară. Turcia permite refugiaților din Siria să intre în țară, asta în mod oficial. Însă taberele de refugiați sunt supraaglomerate și totuși autoritățile au început uh, să limiteze uh, accesul numai pentru cazurile umanitare exclusiv. Taberele de-a lungul frontierei siriene uh, turce sunt cu vreo 1700 de persoane și se Uh, presupune că mulți dintre cei care sunt în aceste tabere de refugiați încearcă să treacă granița în Turcia. Regiunea curdă uh, din uh, Irak a rămas practic închisă în ultimele 18 luni. Au făcut excepție două săptămâni din 2013 și mijlocul lui octombrie 2014 când s-a permis intrarea din Siria în această zonă. De asemenea, sunt grupuri uh, care se confruntă cu restricții uh, specifice. Bărbații de toate vârstele trebuie să se supună unor uh, controle de securitate uh, foarte amănunțite și de, mai mult, de cele mai multe ori nu pot să intre. Refugiații palestinieni din Siria se confruntă cu restricții speciale de a intra în Iordania și uh, Liban și practic există interdicția intrării lor. În mai 2014, guvernul libanez a anunțat că refugiații palestinieni din Siria trebuie să obțină în prealabil vize de intrare Uh, ceea ce uh, face uh, aproape imposibilă intrarea lor. O, o, un accept prealabil de intrare în Siria îngreunează foarte mult procedurile. Acum, în ceea ce privește Iordania, Iordania nu a permis în mod oficial refugiaților palestinieni să intre în țară din 2013 încoace. Multe rapoarte au precizat faptul că palestinienii au fost deportați din uh, Siria atunci când uh, au intrat uh, în mod neoficial pe la punctele de frontieră. În ceea ce privește strămutarea, se restricționează foarte mult intrarea refugiaților. Guvernele unor terțe țări nu oferă posibilități de reașezare acestor persoane sau uh, ignorul uh, a permis reașezarea numai uh, jumătate uh, din cifrele uh, care au fost avansate. Turcia în trei zile în uh, septembrie a uh, primit mai multe persoane decât întreaga Europa a primit în ultimii trei ani. Țările din Uniunea Europeană nu fac suficient uh, pentru reașezarea uh, Um, refugiaților uh, din uh, Siria, în special, uh, de pildă, Germania și Suedia. Franța și Regatul Unit, de pildă, au, s-au angajat să primească câte 500 de refugiați din Siria. Dar așezarea refugiaților nu poate să rezolve criza. Totuși, combinată cu uh, un răspuns uh, umanitar financiar uh, care este de fapt subfinanțat uh, și cu o asistență pentru dezvoltarea țărilor gazdă care oferă posibilități de reașezare. În felul acesta se va facilita acest proces și se va demonstra solidaritatea reală cu țările care se învecinează cu Siria. Așadar, ce poate să se facă trebuie să susțină susținem susținerea dată de Uniunea Europeană și uh, de ONU pentru uh, cei care pleacă din Siria pentru a se uh, reașeza în altă parte. Trebuie să combinăm resursele umanitare pentru a face față greutăților cu care se confruntă comunitățile și țările care găzduiesc acești refugiați. În consultare cu ONG-urile și cu societatea civilă trebuie lansată o strategie holistă pentru a răspunde Uh, crizei din Siria, așa cum au cerut-o membrii Uniunii Europene la ultimul uh, Consiliul Afaceri Externe. Aceasta trebuie să includă toate instituțiile pertinente și instrumentele financiare pertinente. Ar trebui Uh, să îndemnăm uh, instituțiile financiare și țările Golfului să facă mai mult, să îmbunătățească infrastructura, să îmbunătățească serviciile de învățământ, asta în beneficiul uh, populației refugiate și a uh, Uh, comunităților gazdă, să se îmbunătățească posibilitățile de găzduire, să se întărească stimulentele date comunităților care pot să găzdească în continuare acești uh, refugiați. Apoi, uh, susținerea ar trebui să presupune și o asistență economică care să ducă la generarea de venituri atât pentru populația locală cât și pentru refugiați. Uh, o creștere semnificativă a numărului de refugiați care sunt acceptați în cadrul programelor de relocare, apoi unificarea tuturor inițiativelor. Acest lucru este valabil pentru țările dezvoltate din punct de vedere economic, mai ales cele care au semnat Convenția privind refugiații din 1951. Această creștere ar trebui să permită ca cel puțin 5% din populația refugiată din Siria să, uh, se, uh, să fie relocată susținerea refugiaților din Siria nu trebuie să se facă în detrimentul refugiaților din alte regiuni, din alte părți. Refugiații trebuie să fie selectați pentru relocare pe baza criteriilor de vulnerabilitate și trebuie să se bucure de toate drepturile în conformitate cu Convenția din 1951 privind refugiații. Trebuie să încurajăm țările învecinate Siriei să uh, faciliteze controlul la uh, frontiere, să nu facă discriminări atunci când operează astfel de controle și costurile uh, care au uh, fost, uh, care au însoțit aceste contrale au fost uriașe. Există însă responsabilitatea de respectare a principiului non refulmo nereturnării. Președinte, aș vrea să știu cât mai durează prezentarea noastră. Persoanele pot să citească aceste, această prezentare în PowerPoint. Uh, rezoluțiile uh, există uh, acordarea de asistență care nu trebuie să fie o alternativă pentru a permite civililor să uh, ceară azil în afara țării. Mulțumesc. Thank you, thank you very much for that. I'm going to move... Președinta, mulțumesc. O să trec acum direct la următorul vorbitor Domnul Gilles Ansul, consilier principal pentru afaceri operaționale la Comitetul Internațional al Crucii Roșii. Domnul Ansul. Thank you very much. Um, I just need to make a small... Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să fac o mică corecție. Uh, referitoare la modul în care a fost uh, prezentat Comitetul Internațional al Crucii Roșii, pentru că altfel șeful delegației mele uh, va fi nemulțumit. Noi nu suntem un ONG, ci o organizație internațională. Diferența este că noi avem un mandat internațional conferit de uh, Comunitatea de State Internaționale. Nu voi insista acum încă o dată asupra cifrelor care au fost prezentate de domnul Sorensen sunt uh, cifre care cresc în mod uh, alarmant, în permanență. Însă am să mă refer la ceea ce face Comitetul Internațional al uh, Crucii Roșii, CICR. Și aș vrea să vă spun care este situația pe teren în ceea ce privește implicarea colegilor mei și operațiunile umanitare de pe teren. În primul rând, CICR a ales încă de la începutul crizei să um, dezvolte o acțiune umanitară din interiorul țării. Așadar, nu are curs la operațiuni transfrontaliere care să nu fie autorizate de guvernul Siriei și am făcut acest lucru în conformitate cu modul de operare obișnuit al Comitetului Internațional al Crucii Roșii. Acesta constă în uh, angajarea într-un dialog uh, cu toate părțile interesate pentru a obține acordul pentru toate operațiunile sale. Uh, Așa cum vă puteți imagina, am avut nevoie de luni de răbdare și de hotărâre și de eforturi pentru a demonstra relevanța activității CICR. Non-political, uh, impartial, neutral. Este vorba despre o abordare apolitică, neutră, imparțială și independentă în Siria. În același timp, uh, pot să, vă spune, pot să vă spun că am ajuns acum la o capacitate operațională importantă, fiind capabil să răspundem unora dintre cele mai urgente nevoi. Și asta pe lângă uh, depozitele și birourile din uh, Damasc uh, și din uh, Tatus pe coastă, CICR are acum uh, o prezență operațională în Homs și în Aleppo so it's important to note uh, that there seems to not Trebuie menționat că uh, se pare că încă nu există disponibilitatea de a oferi comitetului nostru acces imediat la victimele uh, războiului din Siria. Totuși, în ultimele două luni, am primit uh, tot mai multe răspunsuri pozitive la solicitările noastre repetate de a oferi asistentă, asistență uh, populației uh, în dificultate de ambele părți ale baricadei. Din această vară, noi ne-am în cooperare cu Semiluna din Siria, am implementat operațiuni în regiunea Alepo, furnizând asistență în uh, regiunea de vest, care este controlată de niște grupuri de opoziție în partea de est a Aleppo, controlată de statul islamic, și în partea de sud, controlată de guvern. Aceasta a inclus uh, și oferirea de asistență chirurgicală este foarte greu de obținut unda verde uh, pentru astfel de intervenții. Și uh, aceste intervenții au fost distribuite în mod egal uh, între zonele controlate de opoziție și cele controlate de guvern. Timp de 10 zile, în regiunea de est a Alepo, uh, CICR a oferit hrană pentru un număr de 95.000 de persoane care locuiesc în uh, zonele afectate de uh, lupte. Uh, un al doilea exemplu este că în ultimele săptămâni uh, am primit acces la unele zone aflate sub asediu în care uh, civilii sunt blocați uh, de luni de zile sau chiar de ani de zile. De exemplu, în Mohadamia și Amuk, uh, unde am primit acces pentru prima dată în ultimul an și uh, în, într-un cartier din Homs unde am uh, oferit asistență medicală pentru mai multe mii de persoane. Așadar, uh, anul acesta CICR a reușit să-și uh, crească intervențiile umanitare având în momentul de față cea mai mare operațiune de la fața locului, cu 300 de angajați. Distribuim hrană în fiecare lună unui număr de 500.000 uh, de de locuitori din Siria și de asemenea asigurăm uh, acces la apă potabilă pentru 80% din populația care încă mai trăiește în Siria. Este o asistență remarcabilă în sine Însă, având în vedere cifrele pe care le-am auzit la începutul acestei dezbateri, evident că această asistență nu este deloc satisfăcătoare. Și de aceea, comitetul nostru intenționează să majoreze bugetul pentru anul viitor cu peste 35%. În pofida acestor evoluții pozitive din punctul de vedere al accesului pentru personalul de asistență umanitară, Uh, este totuși o provocare pentru noi să intervenim uh, pe teren din cauza situației de securitate uh, foarte fragile și din cauza numărului mare de grupuri armate. Există zeci de astfel de grupuri înarmate care adesea au agende contradictorii și care manifestă o atitudine ostilă față de personalul umanitar, mai ales în partea de est. În fiecare zi uh, ni se reamintesc aceste provocări uh, prin uh, cei trei colegi care au fost răpiți în octombrie 2013 și care încă nu au fost găsiți. Peter Moreira a fost intervievat în Le Monde săptămâna trecută și el reamintea că noi vrem să, să ajungem în toate zonele din Siria și să asigurăm acces uh, la populațiile vulnerabile, inclusiv uh, cele sub influența statului islamic. Și aici anticipez câteva dintre întrebările pe care ați putea să mi le adresați. Interacțiunea cu statul islamic uh, are loc la periferia teritoriilor controlate. Adesea, această interacțiune se face prin intermediari. Și totuși, putem să oferim asistență sub formă de hrană, uh, medicamente, apă, pentru aceste teritorii uh, în care se află blocați civili. În Haka, de exemplu, și în partea de est a Alepo sau în uh, Mosul și Farugia. În încheiere, aș dori să reiterez ceea ce au spus deja colegii mei în ultimii patru ani și anume aș dori să fac un uh, apel uh, la toate părțile implicate în conflict să respecte principiul fundamental al demnității umane și să cruțe uh, viața cetățenilor, să-i protejeze pe aceștia de efectele acestui conflict și să asigure accesul la acțiunile umanitare. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult pentru că ne-ați uh, prezentat uh, această um, imagine și gravitatea situației precum și modul în care oferă sprijin Comisia în aceste împrejurări dificile. Există doi colegi, colegi care au cerut să intervină. Domnul Guerrero Salom, care este raportorul permanent al Comisiei noastre pentru afaceri umanitare, și apoi domnul Stier. Mulțumesc. Hans Uli Hansen. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc invitațiilor noștri nu numai pentru informațiile comunicate, ci și pentru munca pe care o realizează în fiecare zi pentru a face față crizei umanitare care durează de mai mult de trei ani. În acești trei ani, Imaginea strategică, militară și uh, politică s-a schimbat. Noi am asistat la aceste schimbări. Cu toate acestea, criza umanitară nu evoluează decât într-un singur sens, și anume din rău în mai rău. Sunt patru crize umanitare de nivel înalt la ora actuală, două dintre acestea se află în regiunea respectivă, Siria și Irakul. Celelalte două ar fi uh, Sudanul de Sud și Republica Centrafricană. Nu vreau să repet cifrele, dar uh, aș vrea să revin asupra unui punct legat de această criză, pentru că eu cred că așa trebuie privite lucrurile. O țară ca Libanul acumulează un număr de refugiați ca și cum uh, în Germania ar fi 16 milioane proporțional sau ca și cum în Spania noi am primit 8 milioane. Deci este un număr atât de mare pentru Liban. Mai este și cazul Iordaniei, o țară care este afectată și așa de foarte multe probleme. Ce pentru Iordania este proporțional ca și cum ar fi pentru Germania 6 milioane și pentru Spania 3 milioane. Trebuie să ne manifestăm în orice caz uh, recunoștința față de uh, aceste state. Din de aici, de la noi, dintr-o regiune a lumii unde suntem mai egoiști și ne protejăm mai mult bunăstarea și statutul personal. Însă, aș vrea să vă mai amintesc un lucru în afară de ce am spus până acum. De-a lungul intervențiilor s-a menționat la un moment dat aspectul umanitar. Într-adevăr, vorbim despre uh, situația umanitară, dar nu trebuie să dăm uitare nici perspectiva politică. Sunt uh, multe chestiuni care trebuie rezolvate ca să uh, îi putem ajuta pe cei strămutați, pe cei care trăiesc în Siria și uh, e nevoie în primul rând de acțiune politică. Trebuie să acționăm politic ca să asigurăm accesul ajutorului umanitar, pentru că se știe că în Siria guvernul sirian blochează accesul, îngreunează accesul ajutorului umanitar și de asemenea, trebuie să ne gândim și la cei care luptă împotriva uh, regimului sirian, pentru că problema de acces al ajutorului umanitar este una globală în Siria. Statele vecine primesc foarte mulți refugiați și încep și ele să um, impună anumite obstacole, să îngreuneze trecerea frontierei pentru că vor să nu piardă controlul asupra situației actuale. Cred că ce trebuie să facem noi la comisia noastră și ce trebuie să transmitem apoi Comisiei Europene și un lucru despre care trebuie să vorbim și în plenarea Parlamentului European, este să cerem să se acționeze politic la nivelul Consiliului European, ca să se creeze coridoare umanitare, ca să se ia toate măsurile necesare pentru ca uh, cei care sunt gata să se sacrifice ca să ajute aceste persoane strămutate care uh, sunt uh, molestate în Siria să uh, poată beneficia de acces și e nevoie în mod clar de o acțiune politică. Trebuie să se aplice dreptul umanitar internațional. Sunt cazuri de violență la ora actuală care um, ating direct societatea civilă, ating direct școlile, spitalele, piețele. Practic, uh, toate mediile în care uh, trăiesc aceste populații care sunt deja încercuite, care sunt deja afectate de foamete și care se află în apropierea zonelor de conflict. Apoi, prin acțiunea noastră politică, trebuie să um, nu mai permitem ca civilii să fie uh, folosiți ca arme de război. Scuturile umane, exploatarea tinerilor, violența la adresa femeilor, foamea provocată și așa mai departe. Am convingerea că Direcția Generală ECO împărtășește cu noi această um, credință că este nevoie de acțiunea politică. Și uh, încă uh, două idei și închei imediat. Reacția Statelor Uniunii uh, față de această problemă este scandaloasă în ceea ce privește primirea refugiaților. Oxfam propune ca în 2015 în întreaga Uniune Europeană să primim 180.000 de refugiați. Numărul total de refugiați la ora actuală este de 4 milioane în statele uh, vecine. Și noi ne pregătim să acceptăm 180 de mii? S-a spus. Sunt anumite țări, Germania, Austria, care au un bilanț mai bun. Cu siguranță și Norvegia stă mai bine, nu este membră UE, dar dă un exemplu, dă un exemplu Uniunii Europene. Dar nu um, aceasta este situația în majoritatea țărilor. S-au menționat niște cifre ridicole, nu mai știu pentru ce țară, s-a vorbit de 500 de refugiați. Apoi, capitolul financiar, bugetul Uniunii Europene. Știm că Comisia regretă acest fapt, dar bugetul pe 2014 e mai mic decât cel pe 2013. și în același timp un raport prezentat la Consiliul de Securitate al ONU arată că nivelul angajamentelor diferiților donatori nu reprezintă decât 40% din nevoi în momentul actual. Aș vrea să știu care sunt angajamentele pe care și le-a luat um, Uniunea Europeană și aș mai vrea să știu ce putem să facem pentru ca în um, țările noastre să um, fie disponibile mai multe fonduri, dar și disponibile fonduri mai rapid, ca să putem să răspundem realmente la această criză și nu să o lăsăm să se piardă într-un hățiș birocratic. Foarte adesea, rezultatul este că banii ajung prea târziu și atunci nu mai folosesc la nimic. O criză umanitară înseamnă o situație în care se pierd uh, vieți omenești. Mulțumesc, domnul Stir. Mulțumesc, mulțumesc uh, și celor trei vorbitori pentru uh, prezentare. Aș avea și eu trei chestiuni de menționat. În primul rând s-a vorbit despre situația politică. S-a menționat faptul că nu putem discuta doar despre criza umanitară și să trecem cu vederea necesitatea găsirii unei soluții politice. Cred că, indiferent de diferențele de opinie, indiferent de apartenența politică, credem cu toții că uh, o soluție politică era necesară și că politica făcută în această perioadă nu a contribuit decât la acumularea problemelor. În al doilea rând, aș vrea să mă refer la statele învecinate. S-au furnizat foarte multe date. Știu și din experiența din țara mea, care a primit uh, aproape 1, milioane de refugiați pentru 4,5 milioane populație totală, știu ce înseamnă un număr atât de mare de refugiați. Așadar, vreau să-mi exprim recunoștința față de statele vecine care preiau această povară. Și uh, întrebarea mea se leagă și de dezbaterea pe care am avut-o la plenară Uh, despre situația din Kobane, foarte mulți vorbitori au menționat atunci uh, situația cu Turcia. Sigur că s-a menționat uh, perspectiva politică, poziția Turciei față de strategia militară în apărarea orașului Kobane, dar și, după cum s-a spus astăzi, um, e foarte important aspectul umanitar. Așadar, ne bucură faptul că astăzi vom avea o nouă comisie și că avem un nou comisar pentru ajutor umanitar și un nou un alt reprezentant. Eu aș vrea să aflu uh, care va fi poziția lor în relația cu această țară. Cred că ar trebui să țină cont în orice caz de toate aceste preocupări. Sigur că e foarte importantă um, și contribuția financiară. Toată lumea vorbește la Parlamentul European despre acest lucru și inclusiv la grupul meu politic. Sigur că există uh, îngrijorarea că dacă nu se rezolvă această problemă, se vor acumula sumele neplătite din fostele perspective financiare și se va pune întrebarea cât timp va mai putea, de exemplu, DigiEco să continue eforturile pe care le face. Un coleg de la Comisia pentru Bugete evalua că aproximativ trei luni. Probabil că este prea pesimist, dar m-ar interesa și părerea dumneavoastră. Mulțumesc. thank you. I'm Heidi Hautala, followed by Elena. Doamna Hautala și apoi doamna Teoharus. Kiitos puheenvuorosta. Ensinnäkin mehän olemme täysin samaa. Mulțumesc. În primul rând aș vrea să spun că sunt de acord cu domnul director general Sørensen. Problema plăților este uh, una pur și simplu care nu poate fi uh, acceptată, mai ales într-o situație de criză umanitară. Mi se pare că este o mare rușine modul în care au fost primiți refugiații în Uniunea Europeană. Și un exemplu bun ar fi Suedia. Suedia a spus că va primi toți refugiații din Siria care vor dori să vină în Suedia și mi se pare foarte bine. Am avut ocazia să merg într-o tabără de refugiați din Iordania anul trecut, în luna iulie, și mi s-a părut foarte interesant faptul că uh, uh, liderul acestui, acestei tabere a dat mai multe interviuri în presa internațională și se purta ca un fel de primar al unui orășel. El spunea că, practic, situația acestor oameni va face ca ei să rămână mult timp acolo, în acea tabără și era clar că pentru asta e nevoie de structuri structuri mai solide, structuri mai permanente. Acum am citit într-un document că numai uh, o parte foarte mică a refugiaților uh, sirieni rămân în astfel de uh, tabere de refugiați. Dar ar fi în mod clar important să se asigure niște condiții de bază în aceste, în aceste tabere, în aceste lagăre de refugiați, pentru că de multe ori oamenii trăiesc acolo în condiții foarte primitive. Știu că este vorba doar de niște tabere de refugiați, dar trebuie să ne gândim cum pot fi ele dezvoltate mai mult ca cât mai mulți oameni să fie ajutați și mulțumesc. Mulțumesc, doamna Teoharus și apoi domnul Noizer și apoi închidem lista, pentru că nimeni nu s-a mai înscris. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să semnalez faptul că de ori, câte ori dezbatem o problemă, ori de câte ori dezbatem o problemă, lăsăm impresia că problema ă, de-abia a apărut și că nu s-au discutat în trecut astfel de probleme. n-am încercat să analizăm uh, importanța politică. Nu vreau să fac o analiză economică, însă politic vreau să vă spun următoarele. Am participat la o misiune umanitară uh, a OMS-ului în 2012 în calitate de medic și la întoarcere am uh, trimis o scrisoare tuturor colegilor din Parlamentul European pentru a le descrie ceea ce constatasem acolo, violența acestui război și faptul că cei care uh, doreau să-l înlăture pe Assad nu erau mai buni decât Assad, poate erau chiar mai răi și vreau să reamintesc uh, ceea ce a spus domnul Hansul. Uh, cel mai bine ar fi să existe coridoare umanitare în Siria, zone de protecție pentru persoanele de la fața locului. Pentru că această fugă, aceste refugiere, la ce servește? Dacă deschidem frontierele, toată populația siriană va pleca. Uh, nu rămân decât cei care se ucid unii pe ceilalți. Să nu uităm că există populații europene, mai ales cele din Sud, care parcurg o uh, serioasă criză economică. Aceștia suferă și nu putem să le cerem să se priveze și mai mult pentru a ajuta pe alții. De pildă, în țara mea există centre medicale pentru uh, săraci, Acestea a apărut în uh, țară, însă este greu să ne imaginăm că oamenii vor da dovadă de mărinimie și să uh, îi ajute și pe refugiați atunci când nu se pot ajuta pe ei înșiși. Uh, refugiații uh, pleacă, uh, încearcă să se refugieze în ambarca ambarcațiuni uh, nepotrivite care de multe ori eșuează. Vedem ce se întâmplă în Italia, în Cipru, în Sicilia. se spune că uh, Germania și Suedia acuzăm aceste țări că nu mai primesc uh, refugiați. Dar uh, populația Ciprului, de pildă, 40% din populația Ciprului de 40 de ani încoace este formată din refugiați care trăiesc în condiții uh, foarte grele. Domnule Sorensen, ați vorbit de interesele marilor țări și prin mari țări înțeleg Turcia. Uh, care uh, a uh, anihilat populația curdă de-a lungul anilor. E logic să uh, ca acești oameni să dorească să se întoarcă la ea acasă, o chestiune de instinct. Însă trebuie să vedem foarte bine această dimensiune, să vedem și faptul că Turcia are două mari responsabilități, date fiind uh, relațiile sale cu uh, Siria și cu uh, statele islamice. am spus-o, i-am spus-o doamnei Georgieva că e necesar să avem un task force umanitar care să poată să se deplaseze rapid, în mod dinamic și să meargă imediat acolo unde e nevoie de o intervenție umanitară. Din păcate, propunerea mea, chiar dacă a fost întemeiată, nu s-a materializat N-am uh, văzut uh, voluntari care să acționeze în felul ăsta niciunde. Apoi, mă întreb dacă Israelul uh, a primit refugiați și dacă nu, cum s-a întâmplat așa, pentru că este o țară cu un anumit nivel și n am putea să ne gândim că și acolo ar putea să meargă refugiații. Mulțumesc. Domnul Noize. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Aș dori, în primul rând, să vă spun pe scurt cum ne poziționăm noi ca comunitate europeană în acest caz, cum ne-am poziționat până acum. Și aș, nu pot decât să folosesc două cuvinte. Unul e jenant, doi e o rușine. S-a spus foarte clar că e nevoie de ajutor umanitar Cunoaștem situația și aici la Comisie de mult timp. La toate catastrofele umanitare, comisarea noastră, Gheorgheva, uh, a uh, fugit la fața locului, însă nu a avut niciodată suficienți bani ca să pună capăt catastrofelor umanitare și, din păcate, statele membre nu au învățat nimic din aceste situații. În anul acesta avem mai puțin bani la dispoziție, cu siguranță pe viitor banii se vor împuțina și mai mult și cred că ar trebui să sporim presiunile asupra statelor membre pentru ca Uniunea Europeană să financeze ajutorul umanitar așa cum este necesar. În al doilea rând, S-a menționat, uh, s-a menționat găsirea unei soluții politice. Eu cred că aceasta trebuie să fie cerută mult mai puternic și la această soluție trebuie să participe și Rusia și SUA, indiferent de cât de greu uh, sunt afectate ambele state de conflictul din Ucraina de Est. Și uh, sper că înalta reprezentantă Mogherini să joace un rol decisiv în această situație. Trebuie să ne gândim la cei doi vecini mari, Iranul și Turcia, și trebuie să implicăm și pe ei sunt două state care pot să contribuie la stabilizarea situației din regiune. Mă bucur că săptămâna trecută, a, la conferința de la Berlin, s-a spus clar că comunitatea internațională trebuie să facă mai mult chiar în țări ca Liban, Iordania și Turcia, care trebuie ajutate mai mult chiar uh, Liban și Iordania dau uh, tot ce pot și pun în pericol chiar stabilitatea din uh, aceste țări. Și aș avea o întrebare către cei trei vorbitori. Mi s-a părut foarte interesant ce s-a spus și anume că în Siria accesul depinde de toate uh, grupările politice și că la negocieri se utilizează ca argument și uh, accesul umanitar la comunități care până acum nu au fost deloc uh, ajutate. Întrebarea mea este, se diferențiază grupările politice din interiorul Siriei? Cât de mult? Și care sunt caracteristicile, mai ales în nordul și nord-estul Siriei. Eu cred că ar fi util să știm în ce mod aceste grupări politice diferite uh, privesc ajutorul umanitar. Mulțumesc! Okay, thank you. I'm gonna hand the... Mulțumesc, am să dau cuvântul uh, vorbitorilor. Am o întrebare și eu pentru Klaus Sorensen. Am uh, auzit despre Best Fund pentru Siria uh, de la Comisie. Dacă așa stau lucrurile, uh, vreau să ne spuneți uh, care este avantajul unui astfel de fond spre deosebire de aranjamentele financiare existente. Poate că ne puteți spune câte ceva. Uh, Uh, cred că majoritatea întrebărilor au fost uh, adresate domnului uh, Sorensen. Aveți trei sau patru minute să dați răspuns, după care voi da cuvântul celorlalți vorbitori. Domnul Sorensen, mulțumesc Linda și mulțumesc pentru întrebările foarte bune. Un cuvânt despre acest trust fund. Am auzit și eu despre el, am discutat cu colegii de la DEFCO și au niște concepte, niște idei pe care au dorit să le discuție cu dumneavoastră. O să fiți consult invitați. Discuțiile au loc acum în cadrul instituțiilor. Cred că una dintre obstacolele cu care se conf- uh, confruntă DEFCO este uh, disponibilizarea rapidă a uh, sumelor Cred că dacă hotărârile ar putea fi luate mai repede, acest lucru ar fi uh, mai uh, util. Uh, deci uh, ar putea fi chiar un soi de uh, receptaclu în care și uh, să fie adunate și alte uh, contribuții. Dar colegii mei de la DEFCO vă vor spune mai multe despre această idee. Acum, în general, uh, stafimatura a discutat uh, și a făcut un tur al regiunii, s-a întors și ne-a spus la Berlin că expresia pe care a auzit-o Uh, tot timpul a fost halas sau calas, ceea ce înseamnă ne-am săturat. Asta venea din toate părțile, din uh, partea celor apropiați ai guvernului, din partea opoziției, grupurile de femei, uh, din partea celor care dorau democrația, din partea grupurilor fundamentaliste. S-au săturat. Cred că capacitatea de a face față situației a fost subminată. Uh, cred că aceste, aceste vești proaste sunt datătoare de speranță. Nu știu. Ceea ce se încearcă uh, să se uh, facă progrese pe plan local dacă se poate face acest lucru pe plan local, poate că se va ajunge la o soluție. Le dure, doresc uh, succes, va fi foarte greu, pentru că eu cred că trebuie să avem soluții politice și e rolul nostru să găsim astfel de uh, soluții. Văd că Frederica Mogherini s-a implicat uh, și trebuie să discutăm acest lucru. Și dacă vreți o paralelă, dacă vrem să salvăm vieți, uh, unii dintre noi trebuie să mai înghițim și cămii cămile, nu știu ce tip de cămilă aș vrea să înghit, însă cred că e nevoie de o nouă gândire. Pentru că nu vreau să mă întorc peste un an uh, când vor fi fost omorâți încă vreo sută de mii de oameni, uh, când uh, colaboratori din partea ONG-urilor vor fi fost decapitați. Nu e posibil acest lucru. Zone tampon, coridoare, sigur, înțeleg acest lucru, însă din păcate știm cât de greu este cine vine cu trupele, cine uh, nu ne dă garanții că nu vom uh, crea o a doua șrebenița. Deci este foarte complicat. Uh, cuvintele par frumoase, însă în realitate este îngrozitor de uh, greu. Trebuie să fim uh, corecți și să nu periclităm situația uh, oamenilor de acolo. Acum, din nou, Uh, din punct de vedere uh, politic, uh, prima întâlnire a grupului RELIX va avea loc miercuri, se va discuta Ebola, probabil Siria, la Relex și cred că sunt foarte centrați pe progres. În ceea ce privește problema relocării și dorința de a primi refugiați, din păcate, Antonio Gutierrez, uh, care uh, promovează refugiații, face o treabă extraordinară, ne cere să primim 130.000 uh, de refugiați în Europa. Uh, până acum am avut cereri de vreo 33 de mii. Sigur, uh, uh, și angajamente. Este o diferență. Pe 9 decembrie vom avea o conferință, probabil că vor fi raportate o serie de progrese realizate, însă, sigur, este numai o măsură din multe altele putem oricum să facem o contribuție și să facem față acestei responsabilități. În ceea ce privește partea financiară, vă mulțumesc uh, pentru susținere din adâncul inimii. Faptul că vorbiți cu miniștrii de finanțe uh, este un lucru uh, extrem de valoros pentru că, așa cum ați spus, nu știu dacă mai putem să continuăm trei luni sau dacă tăiem la jumătatea să tăiem la jumătate contractarea pentru că nu mai avem fonduri deci contez pe bunăvoința autorității bugetare, sunt încrezător că vom primi banii, să nu intrăm în panică. Cred că se vor întâmpla lucrurile pentru că aminte nu văd cum pot să ieșim la liman. Cristalina Georgieva, pe care, căreia vreau din nou să-i mulțumesc și să spun că în UNCA am uh, păstorit o conferință Uh, în care au fost angajate un miliard uh, Sigur că e nevoie de timp, însă au fost uh, făcute angajamente financiare și din partea țărilor Golfului. Deci nu e vorba numai de banii noștri, ci și banii altor donatori. Acum câteva cuvinte în legătură cu asistența umanitară și dezvoltare și legătura dintre acestea. Sunt convins că trebuie să lucrăm împreună. Sunt absolut convins. Sunt convins că atunci când suntem confruntați cu astfel de criză în uh, Liban și uh, Uh, Iordania, nu în Siria. În Siria lucrurile stau altfel. Trebuie să ne uh, corelăm cu planurile naționale de dezvoltare, pentru că, cinstit vorbind, a da posibilități de educație refugiaților în afara sistemului de școli este mult mai uh, uh costisitor. De asemenea, serviciile de îngrijiri medicale pot fi facilitate prin sistemul existent, dar acesta trebuie să funcționeze. Uh, deci trebuie să avem politici uh, sectoriale, banii veniți din asistența umanitară trebuie să se adauge banilor uh, pe care uh, îi au sistemele respective de educație, de îngrijiri medicale. Și așa cum s-a spus la Berlin, avem nevoie de o planificare coordonată între Banca Mondială, agențiile internaționale. O să mă opresc aici. Președinta, Mulțumesc, uh, uh, Klaus. Uh, domnul Hansen, două minute pentru a răspunde. Aș vrea să vă dau câteva, să vă spun câteva cuvinte. În legătură cu accesul. Uh, sigur, în ceea ce privește accesul, uh, există niște îmbunătățiri. Poate ONU uh, a făcut progrese de la Damascus pentru că s-a adoptat o rezoluție în ceea ce privește activitățile transfrontaliere. Din punctul de vedere al ONG-urilor, lucrurile stau însă exact uh, opus. Avem uh, un raport din partea unui uh, coleg uh, care s-a plâns de probleme și mai serioase în accesare și vorbim despre acces uh, în Siria, faptul că zone întinse sunt uh, controlate atât în Siria cât și în Irak unde locuiesc vreo șase milioane de persoane după estimările noastre. Uh, nu suntem bineveniți acolo, trebuie să rămânem în afara acestor zone pentru că lucrurile sunt foarte periculoase. Deci trebuie să vedem care sunt pașii următori pentru a acorda asistență celor șase milioane de persoane care se află într-o situație extrem de gravă. Mulțumesc. Domnul Ansul. Aș dori să adaug trei observații foarte scurte legate de acces. Am menționat deja în intervenția mea că prin intermediul societății Semilunii Roșii și a altor intermediari am reușit să obținem acces la anumite zone. Sigur, este un acces limitat și nesatisfăcător, însă începe să ne fie acordat. Și uh, singura excepție este regiunea Alasake care se află în nord-est. Acolo nu putem să ajungem uh, pe căile obișnuite, pe calea sudică, pentru că este uh, prea periculos. În momentul uh, de față încercăm să deschidem o cale uh, prin nord pe la granița cu Turcia, însă este nevoie de unele negocieri care sunt încă în desfășurare și care încă nu au ajuns la niciun rezultat. Referitor la zona tampon și la coridoare, trebuie să menționez că din perspectiva Comitetului Internațional al Crucii Roșii, noi ne vom implica în astfel de operațiuni numai dacă toate părțile care ar putea să dețină un control total sau parțial în acea zonă sunt de acord în mod explicit uh, cu modalitățile minime de securitate, pentru că altfel, din punctul nostru de vedere, ar fi mult prea riscant și prea periculos. În momentul de față, potrivit evaluării noastre, este mult prea dificil să ajungem acolo. Și o ultimă observație se referă la armistiții. Poate că acesta ar fi o modalitate de a construi niște zone de pace CICR nu este implicat în uh, negocieri de pace. Acesta este totuși un uh, proces politic. Însă încercăm să ne oferim serviciile ca un intermediar neutru pentru a furniza hrană și medicamente sau pentru a ajuta la evacuarea unor persoane sau uh, ă, pentru a facilita schimburile de prizonieri. Acestea sunt discuțiile în care suntem implicați în momentul de față. Mulțumesc! Președinta, vă mulțumesc foarte mult. Uh, vă suntem recunoscători uh, pentru prezența dumneavoastră și pentru uh, modul de organizare pe teren și pentru eforturile pe care le depuneți. Cu siguranță, activitatea dumneavoastră se desfășoară în condiții foarte dificile, așa că vă mulțumim încă o dată pentru prezență și pentru toate eforturile pe care le depuneți. Îi mulțumim și domnului uh, Sorensen, uh, care are o agendă foarte încărcată. Vom avea uh, astăzi prima zi de lucru a noului comisar, cu care vom discuta în următoarea perioadă cu privire la Ebola știu că aveți dosare foarte dificile în discuție. Sigur că va trebui să ducem această discuție și la nivel politic în plenară, pentru că fără o soluție politică nu va exista o soluție deloc în Siria și vom face acest lucru prin intermediul grupurilor politice și în plenară. Și dacă putem să facem uh, și noi ceva pentru organizațiile care lucrează pe teren, vă rog să ne spuneți uh, astfel încât să ne asigurăm că ajutorul ajunge la cei care au nevoie de el. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult. Ne aplaudăm pe vorbitorii noștri. Stimați colegi, suntem în urmă cu programul. Am uh, lăsat să continue această discuție pentru că era un subiect important, însă cum nu avem foarte mult timp la dispoziție, trecem la, ultimul, la următorul punct de pe ordinea de zi. Amânăm voturile, vom vota puțin mai târziu. Așadar, uh, cei care vor veni uh, doar la vot trebuie să știe că nu votăm înainte de ora 5 15. Vreau să avem timp pentru următoarea dezbatere, care este una foarte importantă și care se referă la Uniunea Europeană și cadrul de dezvoltare mondial după 2015. După cum știți, nu va fi ultima dezbatere pe acest subiect în această comisie. Astăzi vom vorbi despre raportul nostru care va contribui la dezbaterea de la nivelul Uniunii Europene înainte ca Consiliul să formuleze concluziile în decembrie. Domnul Stir este raportorul nostru. Avem vreo 400 și ceva, 460 de amendamente la acest raport. Așadar, până săptămâna viitoare va trebui să ajungem la niște compromisuri pentru a putea putea să votăm. Acum, nu trebuie să spunem totul în raport. Ideea este să avem câteva mesaje foarte clare pe care să le transmitem Consiliului. Pentru că dacă avem prea multe mesaje, acestea se vor pierde uh, pe drum în dezbatere. Așadar, haideți să ne concentrăm pe mesaje cheie pentru Consiliu. Ce vrem uh, să includă Uniunea Europeană în uh, poziția sa de negociere pentru cadrul de dezvoltare mondial după 2015? Îi dau acum cuvântul domnului Stir, după care vom uh, da cuvântul raportorilor din umbră și celorlalți deputați care vor dori să intervină. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi încerca să contribui și eu uh, cât pot de bine la această dezbatere, astfel încât să încheiem la timp înainte de sesiunea de vot. Există însă câteva puncte importante pe care aș dori să le menționez în legătură cu acest raport. După cum știți cu toții, acesta va fi mesajul Parlamentului European uh, înainte de Consiliul din decembrie dar și uh, într-un cadru mai global, pentru că va stabili poziția Parlamentului European și care va fi apoi uh, integrată în poziția Uniunii Europene. Noi însă uh, vrem ca această poziție a Uniunii Europene să fie una puternică în contextul negocierilor interguvernamentale înainte de implementarea și adoptarea noului cadru de dezvoltare mondială anul viitor. Vrem să subliniem importanța ca acest raport să fie votat înainte de Consiliu, bineînțeles. Vrem să ne încadrăm în timp, astfel încât uh, să fie gata pentru plenara din noiembrie din Strasburg. Și, bineînțeles, uh, vrem să avem un impact asupra poziției comune a Uniunii Europene. Până acum, uh, procesul a fost unul foarte inclusiv. Uh, integrator, nu doar din punctul de vedere al dialogului între grupurile politice. Am avut o primă reuniune a raportorilor din umbră, însă am avut consultări ample și un dialog deschis cu ONG-uri, cu diferite agenții uh, europene și punctele lor de vedere au fost reflectate într-un fel sau altul în numeroasele amendamente care au fost depuse. Cu siguranță numărul de amendamente este foarte mare, 466 de amendamente mai exact. După părerea mea, aceasta este o confirmare a importanței uh, acestui proces, dar și a caracterului inclusiv al procesului, care reflectă toate punctele de vedere și toate perspectivele diferite ale diferitelor părți implicate. Evident, uh, Acum va trebui să ajungem la niște compromisuri și vom avea reuniunea raportorilor din umbră, din umbră miercuri. Aș dori să fac un apel la colegii mei să fie pregătiți să ajungă la aceste compromisuri, pentru că cu siguranță avem nevoie de ele dacă vrem ca raportul să fie votat uh, săptămâna viitoare în comisie. Bineînțeles, avem această constrângere de timp. Pe de altă parte, însă, trebuie să ajungem la un compromis pentru a transmite un mesaj clar dacă raportul nostru va arăta ca un pom de Crăciun, bineînțeles că mesajul va fi diluat. De aceea va trebui să stabilim niște priorități și să integrăm uh, ideile principale și contribuțiile principale. Evident, toate contribuțiile sunt uh, foarte valoroase, dar acum trebuie să stabilim niște priorități pentru ca mesajul transmis să fie unul foarte clar. Aș vrea acum să trec uh, la fondul problemei. Iar o problemă importantă se referă la abordarea bazată pe drepturile omului în noul cadru de dezvoltare după 2015. De ce este un lucru important? Sigur, nu este singurul aspect important. Avem ca prioritate eradicarea sărăciei și promovarea dezvoltării durabile. Însă, într-o analiză politică mai extinsă, uh, Uh, ca urmare a grupului uh, de lucru și ca urmare a dezbaterilor, am observat că acesta este unul dintre obiectivele de dezvoltare durabilă care este cel mai des criticat și atacat și uh, dacă vrem uh, uh, să fim consecvenți, trebuie să promovăm acest obiectiv. Este un lucru important din punct de vedere politic. Trebuie să spunem clar că aceasta este o prioritate absolută și de aceea este un aspect pe care insistăm atât de mult în raportul nostru, și anume această abordare bazată pe drepturile omului. Și bineînțeles, eradicarea sărăciei este un domeniu prioritar iar uh, dezvoltarea durabilă la fel. Însă trebuie să punem accentul în mod deosebit pe acest aspect. Apoi, uh, pacea și securitatea. Acestea sunt reflectate și în SDG 16. Pentru 1,5 uh, miliarde de oameni care locuiesc în state fragile, este o chestiune extrem de importantă pentru că nu există posibilitate de dezvoltare fără pace și securitate. De aceea, în raport, încerc să promovez această prioritate și să transmit un mesaj clar în acest sens. Uneori, mai puțin înseamnă mai mult și dacă punem accentul pe aceste chestiuni, vom transmite un mesaj clar care va fi mai bine înțeles atât în Consiliu cât și în comunitatea internațională extinsă. Evident, vom analiza acest document și vom integra poziția Parlamentului. Acum noi trecem de la obiectivele de dezvoltare a mileniului la obiective de dezvoltare durabilă și transmitem un mesaj clar că vrem ca noul cadru de dezvoltare să uh, Uh, producă o transformare și să abordăm uh, cauzele uh, de bază ale sărăciei. Și, bineînțeles, vrem să rezolvăm toate problemele care au rămas nerezolvate în urma aplicării obiectivelor de dezvoltare ale mileniului trebuie să fie un lucru clar. Noi nu vrem să facem o listă a obiectivelor de dezvoltare durabilă și să spunem că celelalte chestiuni nu sunt importante. Noi facem doar o selecție a priorităților și stabilim o ordine uh, cu ajutorul uh, căreia transmitem un mesaj stabilim prioritățile la nivel politic și acele subiecte care, după părerea noastră, nu ar trebui să fie eliminate uh, în uh, acest demers. După cum știți, uh, dezbaterea este în curs de desfășurare și ne așteptăm ca secretarul general al ONU să elaboreze documentul propriu pe această temă. Și cred că acesta este mesajul care trebuie transmis uh, în acest mod. vorbim uh, nu doar despre domenii prioritare și nu vorbim doar despre eradicarea sărăciei și dezvoltare durabilă. Bineînțeles, acestea sunt uh, teme importante, dar vorbim și despre inegalitate ca o problemă majoră care trebuie să fie abordată în noul cadru de dezvoltare. De asemenea, punem accentul pe un subiect extrem de important uh, și anume abordarea bazată pe drepturi. Nu am să intru acum în diferitele capitole și titluri, pentru că vom aborda aceste chestiuni în timpul dezbaterii. Și cu siguranță, la reuniunea raportorilor din umbră de miercuri, vom discuta despre propunerile de compromis. Și sper că atunci uh, uh, vom putea să intrăm în detalii. Un alt lucru demn de menționat este că se vorbește în raport despre uh, faptul că femeile joacă un rol central în noul cadru de dezvoltare. Și aici dorim să transmitem un mesaj clar. Bineînțeles, nu este vorba despre uh, discriminare. Uh, este vorba despre un nou concept uh, de rol central al femeilor în agenda de dezvoltare. Acest concept uh, cuprinde diferitele aspecte ale dezvoltării. Mai există un alt subiect important și anume pacea pentru că altfel uh, nicio poziție a Uniunii Europene nu va fi puternică. Și un alt uh, subiect uh, care este consolidat prin amendamente este următorul. Bineînțeles, suntem limitați uh, de numărul de cuvinte în uh, textul de bază și de aceea s-a depus un număr atât de mare de amendamente. Însă un subiect care a fost consolidat se referă la conștientizarea caracterului universal al noului cadru de dezvoltare iar noi am dorit ca noile obiective de dezvoltare durabilă să fie reflectate și în poziția Uniunii Europene. Există însă și o dilemă pe care aș vrea să o menționez și pe care am discutat-o și anterior în această comisie. Este vorba despre obiectivul 16 și altele câteva. acest uh, obiectiv 16 uh, a fost unul dintre cele mai atacate în dezbaterile internaționale. Există temeri că dacă uh, se reduce numărul obiectivelor, obiectivul 16 va fi probabil printre primele care vor fi eliminate și, evident, nu dorim să se întâmple acest lucru. Pe de altă parte, mulți dintre colegii noștri ar dori să existe o reducere și o simplificare semnificativă a acestor obiective. Uh, ei spuneau că dacă avem 17 priorități, de fapt niciuna nu este o prioritate adevărată și de aceea trebuie redus numărul lor. Deci există o contradicție uh, de fapt, între cele două obiective ale noastre. Și voi încerca să închei uh, imediat. Ar trebui să recunoaștem faptul că propunerea grupului de lucru deschis ar fi uh, ar trebui să fie simplificată, însă nu pe seama abordării bazate pe drepturile omului. Cred că acesta este un mesaj pe care ar trebui să-l transmită Parlamentul. În principiu, noi nu suntem împotriva posibilității simplificării și reducerii numărului de ODD-uri, însă nu pe seama abordării bazate pe drepturile omului și cred că aceasta este o modalitate de a rezolva această contradicție și această dilemă cu care ne confruntăm. În încheiere, așa cum vă spuneam, ne aflăm acum într-un moment în care timpul este crucial. Dacă întârziem negocierile, riscăm să nu transmitem un mesaj clar și să nu avem deloc o rezoluție. Așadar, uh, suntem într-o cursă contra cronometru. Avem reuniunea raportorilor din umbră miercuri și aștept cu interes uh, discuții constructive. Bineînțeles, vom ține cont de diferitele puncte de vedere, dar vom încerca să ajungem la niște compromisuri care să transmită un mesaj clar referitor la poziția și prioritățile acestui Parlament. Mulțumesc! And thank you very much for that. Mulțumesc și eu foarte mult! În primul rând, dăm cuvântul raportorilor din umbră. Eli Schlei pentru socialiști. Eh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc domnului raportor pentru munca depusă. Este un punct de pornire excelent. Grupul nostru ar dori eh, ca textul să fie mai ambițios și mai clar, să definim mai bine prioritățile importante pentru noi în pregătirea concluziilor Consiliului din decembrie. Lucrăm la amendamente și cred că în discuția noastră de acum ar trebui să preluăm um, ca punct de pornire concluziile grupului de lucru deschis. Să nu încercăm să le rescriem, după cum s-a spus, dar cred că trebuie să subliniem anumite uh, priorități din acele concluzii și să ne asigurăm că um, unele din propunerile mai îndrăznețe nu sunt date deoparte. Mi se pare că dacă ar fi să uh, contestăm numărul de obiective uh, durabile de dezvoltare, riscăm să punem în pericol uh, alte acțiuni. Nu trebuie să uităm să subliniem parteneriatul global, global în acest cadru și rolul uh, critic pe care îl joacă Uniunea Europeană. În ceea ce privește implementarea, acesta este aspectul cel mai important și la negocieri va conta foarte mult cum tratăm corupția, evaziunea fiscală și așa mai departe. De asemenea, trebuie să uh, plasăm în centru și combaterea inegalității. Nu trebuie să lăsăm niciun grup să fie dat deoparte și mă bucur că și alte grupuri politice au depus amendamente în acest sens. Trebuie să combatem toate inegalitățile, nu doar uh, diferența de venit. Trebuie să susținem egalitatea pentru femei, uh, pentru copii, da, într-adevăr, o abordare bazată pe drepturile omului este cea mai corectă, după cum a spus domnul raportor. Și să nu uităm rolul cheie jucat de sănătate și de educație ca drepturi universale. În ceea ce privește rolul sectorului privat, acesta trebuie să fie uh, unul care să respecte pe deplin drepturile omului și uh, dreptul la satisfacerea nevoilor de bază. Așadar, cred că este în interesul tuturor grupurilor să avem compromisuri și dorim compromisuri puternice care să uh, susțină clar ceea ce dorim să obținem. Mulțumesc! Mulțumesc pentru ALDE, domnul, domnul Ferainen. domnul președinte Linda, și grupul ALDE a depus câteva amendamente și eu am depus câteva și mă voi referi la unul singur care se referă la chestiunea reorganizării obiectivelor uh, durabile de dezvoltare. În comunicarea sa, Comisia a subliniat uh, faptul că trebuie să se uh, creeze conglomerate de uh, obiective. La alineatul 32 din raport se salută progresul uh, făcut uh, de uh, uh, OMC, dar se spune că trebuie redus numărul de obiective. Eu nu am propus uh, reducerea numărului de obiective, ci reorganizarea lor. Eu cred că putem avea peste șap- 17 Dar și 17 înseamnă un pom de Crăciun, dar problema este că noi nu avem decât decorațiunile, nu avem și copacul, nu avem trunchiul și ramurile. De aceea eu cred că trebuie ca aceste obiective să fie grupate la rubricile reducerea sărăciei, promovarea egalității sociale, dezvoltarea durabilă și parteneriat global. Deci nu vreau să micșorez numărul de obiective, ci doar să le reorganizez. Am depus un amendament în care am inclus această idee, dar cu o formulare mai vagă ca să poată fi interpretată în diferite moduri și cred că nu e prea târziu ca să încercăm să facem așa ceva. Sper că Consiliul și Comisia să se gândească la această poziție și să negocieze. Vreau să vă amintesc că la reuniunea noastră am avut un reprezentant al Uniunii Africane. Uniunea Africană a propus șase priorități, șase obiective. Poate că avem ce învăța și de la ei. Sper uh, să nu fie prost înțeleasă ideea mea. Deci nu vreau o reducere, vreau o reorganizare, chiar să mai adăugăm obiective pe uh, lista celor existente. Nu pot participa la reuniunea raportorilor din umbră, dar sper ca celelalte grupuri să-mi susțină amendamentul uh, cu obiectivul de a reorganiza obiectivele. Mulțumesc, Lola Sanchez, pentru GUE. senyora presidenta, eh... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Fără îndoială, ne aflăm într-un moment cheie în ceea ce privește negocierile pentru uh, cadrul de dezvoltare mondial după 2015. Credem că, că Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție solidă, să fim cu adevărat un actor credibil în domeniul dezvoltării durabile. Credem că e nevoie de uh, atingerea următoarelor obiective. În primul rând, sărăcia nu trebuie să fie considerată doar un fenomen provocat de uh, veniturile mici. În al doilea rând, trebuie ca uh, oamenilor să li se dea forță și să indicăm și cum anume dorim să atingem acest obiectiv. Pentru că dacă ne bazăm doar pe oameni, nu putem ajunge la niciun rezultat. Apoi, combaterea discriminării aceasta este cheie pentru a reduce tensiunile sociale și pentru a promova pacea și stabilitatea. De aceea credem că trebuie să combatem la rădăcină inegalitățile, pentru că acestea sunt provocate de cauze politice și sociale. Eu sper să fie susținute amendamentele depuse de noi și să ne asculte Consiliul. Maria Hoiboc Mulțumesc, doamnă președinte. Avem peste uh, 400 de amendamente dar din dezbaterea de acum văd că există multe suprapuneri și că ă, probabil se va reduce numărul de amendamente. Dacă vrem să avem un raport care să transmită un mesaj clar înspre exterior, trebuie ca acest raport să fie formulat cât mai precis. Aș vrea să vă dau doar un exemplu. Când ă, vă referiți la femei, trebuie să fie clar din text că uh, dorim uh, respectarea drepturilor femeilor, trebuie să spunem acest cuvânt clar. Și am să vă dau un exemplu, se menționează trei piloni importanți, mediul, economia și uh, elementul social. Se spune că toți acești trei piloni trebuie susținuți la modul durabil. Ca bază, eu aș uh, dori să mă refer și la un raport al unui grup de lucru de la ONU care spune același lucru și care mai adaugă și uh, drepturile femeilor și uh, buna guvernanță, printre altele. Dacă considerăm că este atât de importantă o abordare bazată pe drepturile omului, trebuie uh, să spunem acest lucru în obiective și uh, să ne asigurăm că apoi acest text este și respectat. Trebuie ca aceste idei să se regăsească peste tot în text și să se regăsească și la obiectivele individuale. Un alt obiectiv important, care nu trebuie nici el lăsat baltă, este uh, cel al schimbărilor climatice, pentru că schimbările climatice vor fi foarte importante pentru ce se întâmplă în aceste state și de aceea și acest obiectiv trebuie să se regăsească în raport. La drepturile femeilor m-am referit deja. Un alt subiect important pentru noi este agricultura. Nu e vorba doar de agricultura productivă, e vorba și de durabilitate și aici uh, intervine rolul micilor agricultori care trebuie nu doar susținuți, ci și protejați. Trebuie să le fie protejate drepturile, aici intră acapararea terenurilor, accesul la apă, accesul la semințe. Trebuie să se țină cont de toate acestea în acest raport. Și atunci când vorbim despre creștere, trebuie să uh, integrăm tot timpul creșterea în granițele planetare, pentru că creșterea nu este nesfârșită, ea are o limită și aceasta poate fi dată inclusiv de schimbările climatice și nu trebuie să uităm acest lucru. Statele fragile sunt și ele un subiect foarte important. Un alt subiect important pentru noi este finanțarea. Nu trebuie doar să scriem aici să nu se reducă finanțarea, ci trebuie să scriem în text ca, cele, ca 0,7% din PIB-ul tuturor statelor să fie dedicat acestui obiectiv și aceasta să fie baza noastră de finanțare. Apoi, uh, fluxurile de bani uh, ilegale trebuie și ele ținute sub control și poate că ar fi bine să spunem în text și să ne gândim um, cum putem uh, folosi PIB-ul ca indicator pentru obiectivele noastre și de asemenea cum putem găsi și alți indicatori și alte mecanisme de supraveghere uh, cum ar fi monitorizarea fluxurilor financiare și uh, altele. Un alt subiect foarte important pentru noi este uh, poziția de raportor permanent, pentru că eu cred că e important nu doar să facem acum un raport bun și să transmitem un semnal clar către exterior referitor la ceea ce dorește Parlamentul European, ci trebuie să și supraveghem și trebuie ca Parlamentul să însoțească acest proces Uh, de-a lungul drumului și de aceea cred că ar fi necesar un raportor permanent. Coerența politică e foarte importantă nu doar în domeniul dezvoltării, ci în toate domeniile politice și e vorba de politica comercială, dar și de politica agricolă, care trebuie verificate în permanență și trebuie să vedem dacă ele nu cumva creează daune. De aceea cred că trebuie menționat și acest lucru în raport și la fel și buna guvernanță, care este oricum o mare provocare. Și credem că ar fi necesar un capitol individual pentru aceasta. Dar după cum v-am spus, cred că foarte multe amendamente se suprapun și cred că suntem pe calea cea bună către un raport foarte bun al Parlamentului European. Vă mulțumesc! Thank you. Uh, doamna Jimenez Peferil. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În uh, calitate de autoare de aviz pentru Comisia FAM, vreau să subliniez rolul central al femeilor în cadrul Agendei pentru Dezvoltare. Avizul nostru bănuim că va îmbogăți acest raport femeile au un rol extraordinar de important. El se revede în educație, um, asistență medicală, femeile în economia locală, femeile uh, în procesul decizional, migrația, nutriția și, uh, desigur, securitate. În aviz am subliniat problema violenței uh, împotriva femeilor, împotriva femeilor, mă scuzați, în zonele de război. Este esențial ca siguranța femeilor și fetelor să fie asigurată. De cele mai multe ori uh, uh, violul este o armă de război în unele țări. Aș vrea să felicit raportorul de asemenea pentru acest raport. Acesta dezvoltă principalele obiective ale Parlamentului. Cred că ceea ce este cel mai important este să vorbim pe o singură voce cât se poate declară în legătură cu provocările care ne stau în față. Sigur, salut și dimensiunea drepturilor omului, uh, care au constituit o sursă de inspirație și sunt un fir roșu uh, în acest raport. Sigur, trebuie să existe voința politică în acest sens. Doamna Hautula. Hautala. Mulțumesc. Maria Hoibuc a explicat deja poziția grupului nostru și aș vrea să spun și eu uh, că raportorul a fost foarte deschis în încercarea de a găsi un raport consensual deschis și am fost foarte aproape de acest uh, țintă, uh, respectând uh, termenele pe care le-a menționat raportorul. Cred că chestiunea de strategie adevărată este cea pe care mulți dintre dumneavoastră ați ridicat-o în discuție, numărul acestor obiective Procesul interguvernamental începe anul viitor și vor exista încercări de a reduce numărul acestor obiective pentru a simplifica. Însă, de fapt, există motivații politice foarte puternice pentru a reduce o serie de obiective legate de drepturile femeilor. Mă bucur că raportorul subliniază o abordare bazată pe drepturile femeilor. Mulți vor folosi argumentele noastre și de aceea ele trebuie să fie foarte bine conturate. S-a vorbit despre restructurarea acestor obiective. Trebuie să facem acest lucru acum? Nu știu, poate mai târziu. Uh, raportorii din umbră vor hotărâ acest lucru. Într-adevăr, consider că uh, vom primi în curând raportul de sinteză al secretarului general. Sper că va fi la fel uh, de ambițios ca și raportul grupului de lucru să nu îngreunăm și mai mult uh, lupta. Domnul Gerasolom. Da, pe scurt. Și sunt uh, întotdeauna cât se poate de disciplinat și susțin și respect uh, poziția grupului nostru. Am depus cinci amendamente în general vorbind, acestea susțin guvernanța și respectarea drepturilor omului. Însă vreau să vă atrag atenția asupra unui amendament și să vă uh, solicit înțelegerea și susținerea pentru acesta. Trebuie să avem o viziune de ansamblu care să îi protejeze pe cei cu dizabilități în acest context al combaterii sărăciei. Mulțumesc. Președinta. Mulțumesc. Domnul Martin Prada dorește să spună ceva, vă rog, reprezentantul Comisiei. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să spun că salutăm acest raport. Considerăm că el vine la momentul potrivit, înainte de adoptarea concluziilor de către Consiliu în decembrie și, de, în decembrie și prezentarea raportului de sinteză al secretarului general. Există o convergență între ideile din acest raport și cele ale Comisiei, care au fost prezentate în două comunicări, ultima dintre acestea în iunie. Aș menționa, de pildă, accentul pe sărăcie, accentul pe problemele de gen și pe drepturile omului, importanța pe care o acordăm toți uh, rolului uh, societății civile și uh, sectorului privat, importanța inegalităților, faptul că uh, obiectivul numărul 16 în ceea ce privește uh, securitatea și fragilitatea, deci chestiuni de guvernanță, este foarte important și trebuie să promovăm în continuare evitând diluarea acestuia în uh, proces importanța securității alimentare și, nu în ultimul rând, desigur, Um, coerența politicilor pentru dezvoltare care va fi esențială pentru punerea în aplicare acestui nou cadru. Există o serie de chestiuni spinoase uh, una a fost menționată de raportor, e vorba de universalitate și cum se va materializa acesta pe plan intern în Uniunea Europeană și legat de aceasta uh, Um, modalitățile de implementare, în general vorbind, cred că e nevoie de un nou parteneriat global, însă există țări emergente în mod deosebit care vor trebui să înțeleagă că și ele au un rol important, un rol în creștere în punerea în aplicare acestei agende pe plan intern cât și în alte țări și prin urmare importanța resurselor interne, politicilor interne care trebuie uh, evidențiată. Dați-mi voie să vă spun acum în legătură cu ceea ce urmează, faptul că unele state membre și raportorii uh, au vorbit despre numărul acestor obiective, că există 17. Cred că într-o lume ideală 17 priorități uh, sunt prea multe. Uh, tocmai am fost la New York uh, și am vorbit cu cei care lucrează la raportul de sinteză al secretarului general Uh, partenerii cheie, Brazilia, India și alții. Și există un consens general că secretarul general nu va pune sub semnul întrebării lista celor 17 obiective și probabil se va limita uh, la o grupare uh, pentru prezentare pentru a se ajunge la un cadru care să fie mai ușor de comunicat însă cred că nu prea există dorința de a redeschide uh, discuțiile de substanță la New York și sunt de acord cu cel care a luat cuvântul anterior. Dacă ar fi să facem așa, o serie de obiective uh, vor fi periclitate. Dați-mi voie să închei repetând ceea ce s-a spus deja de unii membri, și anume că e nevoie de o poziție puternică a Uniunii Europene în negocierile interguvernamentale care încep în ianuarie și, prin urmare, sperăm că împreună Comisia, Consiliul și Parlamentul vor fi în măsură să contureze o poziție solidă pe care să o apere uh, în uh, lunile următoare. Uh, sigur, uh, schimbările climatice uh, sunt prezente, trebuie să ne asigurăm că această problemă fundamentală este abordată așa cum trebuie în noul cadru. De aceea, noua agendă trebuie să fie coerentă și să fie susținută cu negocierile privind schimbările climatice, care vor ajunge la un punct foarte important în decembrie anul viitor vom uh, vota asupra uh, schimbărilor climatice, deci sperăm să existe uh, coerență și consecvență. Domnul Stier, vreau să mulțumesc colegilor care au contribuit la această dezbatere, celor care au venit cu amendamente, care au depus amendamente. Vreau să preiau câteva chestiuni care au fost ridicate în discuție acum S-a menționat uh, parteneriatul global care trebuie consolidat și uh, cred că vom lucra la aceasta, în această direcție atunci când vom uh, elabora compromisurile. Sigur, chestiunea inegalităților de toate tipurile pe care le-ai menționat, sigur, asta constituie o altă chestiune. Ele vor fi uh, reflectate, vom hotărâ la reuniunea raportorilor din umbră în detaliu. Însă, sigur, uh, e o chestiune uh, în care ne-am angajat să mergem în această direcție. Bun, sectorul privat. Ideea este că mai degrabă decât să neglijăm importanța sectorului privat, acesta a jucat un rol esențial în țările în curs de dezvoltare. Uh, e mai bine să subliniem că rolul uh, sectorului privat trebuie să ducă la uh, promovarea obiectivelor de dezvoltare. Așadar, mai degrabă decât să uh, ignorăm uh, acest lucru, uh, există uh, un consens să reflectăm acest lucru sectorul privat este și el angajat în raport cu aceste obiective și trebuie să promovăm acest lucru. Vicepreședinte Pavo, sigur, uh, ai făcut o distinție. Nu se pune problema reducerii, ci o reorganizare a obiectivelor. E adevărat. Am uh, elaborat împreună un amendament care uh, indică direcția ce ar putea fi urmată, fără a uh, îngusta mandatul negociatorilor Uniunii Europene în negocierile interguvernamentale. E un lucru posibil, fără îndoială. Însă, în momentul de față, pentru a nu fi înțeleși greșit că noi vom fi cei care vom spune ăsta, ă, asta este calea și nicio alta nu este posibilă, noi vom face o ă, sugestie ă, de genul celei care este exprimată în amendament. Colegei mele, doamna Sanchez, știu totul uh, este uh, redat în angajamente. Vom lucra în continuare uh, la acest text miercuri. Cred că nu vom avea probleme. Poate că nu am fost suficient de clar, mai ales că e vorba de o limitare a numărului de cuvinte, mai ales pentru prima versiune. Buna guvernanță, în plus față de ce ai spus în legătură cu importanța schimbărilor climatice. Cred că accentul pe buna guvernanță ar trebui să figureze acolo uh, și, de asemenea, a uh, guvernanței uh, globale. Vorbim uneori despre confiscarea terenurilor de multe ori, sigur, tango nu se poate dansa decât în doi. Buna guvernanță înseamnă că e nevoie de o bună guvernanță nu numai în țările uh, dezvoltate, în curte dezvoltate, ci și în uh, țările uh, dezvoltate. Aceasta este universalitatea noului cadrou. Și când vorbim despre guvernanță, de bună guvernanță, vorbim de bună guvernanță globală. Acest lucru trebuie accentuat ținta 0,7% este reflectată Uh, în uh, aceste obiective. În ceea ce privește raportorul uh, permanent, da, e observație permanentă, dar nu știu dacă acesta este documentul în care trebuie să luăm o astfel de hotărâre. E o hotărâre care, la urma urmei, Comisia trebuie să o ia. Nu cred că întregul Parlament trebuie să hotărască ceva care se poate hotărâ la nivelul Comisiei noastre, însă sunt foarte deschis la o astfel de propunere care uh, în sine uh, este legitimă. Teresa, ai vorbit despre uh, avizul uh, FEM. Uh, Uh, rolul femeii este unul uh, activ. Nu e vorba numai de uh, combaterea discriminărilor și violenței împotriva femeilor. Suntem de acord cu toții rolul femeilor în procesul decizional uh, trebuie subliniat. Doamne Hautula, uh, îți mulțumesc că ești uh, optimistă, sunt și eu la fel de optimist și aștept să ajungem la un consens miercuri pentru statul echitabil acest lucru este reflectat și o să încercăm să înglobăm problema uh, uh, persoanelor cu dizabilități. Acum, în ceea ce este numărul obiectivelor și o să închei aici. Dacă va fi o chestiune uh, în dezbatere, dacă vor fi grupate aceste obiective sau nu, dacă acest lucru se va regăsi în raportul secretarului general. Oricum, această chestiune este cuprinsă în raport și cred că trebuie să ne prezentăm uh, poziția. Nu trebuie să uh, nu ne expunem cât se poate de clar uh, poziția. Trebuie să spunem că suntem deschiși la uh, simplificare, la reorganizare. Uh, chiar și într-o situație ideală, așa cum a spus reprezentantul uh, Comisiei. Uh, Uh, chiar și la o reducere. Dar nu înseamnă că ne opunem la astfel de reducere. Însă vrem ca acest lucru să nu se întâmple în detrimentul abordării uh, referitoare la drepturile omului. Însă uh, trebuie să avem un mesaj cât se poate de clar dacă uh, arătăm cât de ambițioși suntem, atunci am atins un obiectiv foarte important al acestui document. Nu spun că acesta este singurul obiectiv, însă este unul uh, important și cel puțin în această privință mesajul să fie cât se poate de clar. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuție. Thank you, Ms. Mulțumim foarte mult, domnule Stier. Aș vrea să le spun uh, colegilor că știu că va exista o reuniune a raportorilor din umbră cu raportorul săptămâna aceasta. Vă rog mult uh, să ajungeți la niște compromisuri astfel încât să votăm uh, pe 11 noiembrie săptămâna viitoare. Știu că faceți tot posibilul pentru a ajunge la niște compromisuri astfel încât până săptămâna viitoare să avem o bună listă de vot. Uh, așteptăm uh, imediat să votăm uh, pe schimbările climatice. Votul ar trebui să dureze cam 10 minute. Vă rog frumos să faceți liniște. Dacă părăsiți sala, vă rog să părăsiți sala în liniște ca să începem votul rapid. Dacă aveți cartelele de vot pregătite. Oh, okay, okay, colleagues. Okay, I, you need, you need to. Okay, colleagues. Bun. După cum știți, uh, Consiliul European de săptămâna trecută a adoptat concluzii cu privire la schimbările climatice făcând uh, apel uh, la o reducere de cel puțin 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră și ținte pentru eficiența energetică. Uh, voturile noastre vor fi trimise la Comisia ENVI, iar în noiembrie 2 va exista un vot în plenară înainte de următorul COP20 la Lima. Scopul este de a deschide calea pentru, pentru conferința privind schimbările climatice climatice din 2015. Este un lucru foarte important în contextul noilor obiective de dezvoltare durabilă și al obiectivelor de combatere a schimbărilor climatice. Trecem direct la primul vot. Alineatul 3, amendamentul 30. Cine este pentru? Pentru amendamentul 30? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Există un amendament oral, 2, este unul foarte mic, este de fapt o corecție. Cine este pentru? Cine este pentru amendamentul oral? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm amendamentul oral. Haideți să verificăm sistemul. O să știm dacă nu funcționează. Să verificăm amendamentul oral numărul 2. Deschid votul. So if EFDD, you have too many people voting de la FDD sunt două persoane în plus care votează. Sunt două persoane în plus din partea FDD. Aveți dreptul la două voturi. Și câte persoane au votat? Patru. Mi se spune că au votat patru persoane. Ce se întâmplă aici? Okay, hang on, colleagues. It looks like the system's not working. Se pare că nu funcționează sistemul. Haideți să încercăm să-l reparăm. Să verificăm pentru că, de fapt, văd că sunteți numai doi prezenți, deci este foarte ciudat. Sistemul îmi arată că sunteți cu doi în plus. Have to wait. Shall we do check? Full... Va trebui să așteptăm un pic. Shall we do... They're checking the system. Se verifică sistemul. O să ridicăm mâna la amendamentul, la o, amendamentul oral 2. Cine este pentru? Okay, all those against. Cine este împotrivă? Abstentions. Abțineri. It's carried. So, uh, Se adoptă. Time you haven't got two twins somewhere <laughs> voting. Sperăm că data viitoare nu veți avea doi gemeni uh, care votează prin alte părți. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral 3. Cine este pentru? grupul dumneavoastră nu îl dorește. Nu putem să votăm acest amendament oral pentru că nu sunt întrunite 10% din comisie. Votăm compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 40, la mijlocul paginii. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum direct la 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. La pagina 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 49. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 50. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm 55. Da, 55. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Se, îmi pare rău, se respinge, spune doamna președintă. Amendamentul 58. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Îl sărim pe 59. compromise seven. compromise seven. No. No, we have voted we've already voted compromise seven. Amendment. Compromisul 7. O să verificăm. Amendamentul 61. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 63. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 66. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem mai departe la considerente. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Amendamentul 13. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem direct la amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 20. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și votul final prin vot electronic. Deschid votul. Close the vote. Am închis votul. And the result is 20... Rezultatul este 19 pentru, 3 împotrivă, o abținere. Vă mulțumim uh, foarte mult pentru participarea la vot și le mulțumim și raportorilor din umbră și secretariatului comisiei. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem uh, rapid la ultimul punct de pe ordinea de zi, care este extrem de important. Uh, va dura câteva minute până când vor veni vorbitoriul la prezidiu. Așadar, vă rog să aveți puțină răbdare să îi invităm alături de mine. Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc pentru că suntem în întârziere și avem un subiect extrem de important. Așadar, vă rog pe toți să luați loc ca să începem punctul 10 de pe ordinea de zi, schimbul de opinii privind criza Ebola. Nu este prima dată când discutăm despre acest subiect, nici la comisia noastră, nici în plenară, dar după cum știți cu toții de la știri, situația este extrem de gravă. Iar astăzi, ideea este că de la ultima noastră reuniune de comisie din septembrie, uh, trebuie să vedem ce s-a întâmplat pe teren, dacă ajutorul european ajunge acolo unde trebuie. Iar uh, colegii de la Direcția Generală ECO ne vor spune ce uh, probleme există și ce progres s-a făcut din perspectiva lor la trecerea ajutorului umanitar. Acest subiect a fost discutat săptămâna trecută de șefii de state și de guverne. S-a luat o decizie, vom avea un trimis special pentru Ebola din partea Uniunii Europene, care va merge în Africa de Vest în săptămânile următoare și sperăm să vină să uh, ne vorbească de îndată ce se întoarce din această deplasare. Dar astăzi, haideți să îl ascultăm întâi pe domnul Usman Sila, ambasadorul Republicii Guinea la Uniunea Europeană și președintele Comisiei Comitetului de Ambasadori ai Statelor ACP, după care îl vom asculta pe domnul Mumuni, secretarul general al Statelor ACP. Ne vor vorbi despre concluziile simpozionului privind criza Ebola care a avut loc la Casa ACP de la Bruxelles acum câteva zile și ne vor da ultimele vești din statele afectate. De asemenea, vom discuta subiectele pe termen lung care au fost menționate. După cum știți, la comisia noastră am decis să redactăm un raport privind lecțiile pe termen lung uh, învățate din criza Ebola. Și colegul uh, nostru este raportor din umbră la acest raport. După ce îi vom asculta pe cei doi invitați, îl vom asculta și pe domnul de Brauer, care este director pentru uh, operațiunile de protecție civilă și umanitară de la Direcția Generală ECO și apoi mai avem încă două persoane de la DEVCO și de la SAE. Înainte de toate am să-i dau cuvântul domnului ambasador Sila pentru aproximativ 8 minute ca să ne prezinte situația din Guinea. să ne spuneți dacă situația se ameliorează pe teren și mai ales, domnule ambasador, dacă e ceva ce putem face noi în mod special pentru a vă ajuta. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc în numele grupului ambasadorilor din statele ACP, grup pe care îl prezidez la ora actuală. Mulțumesc pentru că m-ați invitat pentru a doua oară aici. Am fost aici în 23 septembrie 2014 împreună cu uh, colegii mei ca să vorbim despre Ebola. Încă o dată mulțumesc mult pentru această invitație. Într-adevăr, în din 23 septembrie, statele ACP au decis să organizeze împreună cu statele cele mai afectate, Sierra Leone, Guinea și Liberia, un simpozion care a avut loc la Casa ACP în 17 octombrie. Acest simpozion a fost pregătit uh, în mod foarte eficient și aș dori să o omagiez pe uh, doamna Raymond, secretara regională a ACP, care a organizat acest simpozion în mod uh, extraordinar. Au fost aproximativ 145 de participanți. Am reușit să-i reunim aproape pe toți actorii implicați în combaterea uh, febrei Ebola. Am avut șansa de a invita chiar un mare profesor din Guinea, care face cercetări în Guinea, nu numai uh, pe tema Ebola, ci și pe tema uh, SIDA și pe tema uh, malariei, printre altele. Cercetarea, iată, nu se face doar în Europa, nu se face doar în America, ci și în Africa, în țările afectate. Avem mari cercetători care lucrează chiar la fața locului ca să vadă dacă din uh, datele medicale care sunt disponibile în țările noastre, am putea crea nu chiar un vaccin, dar măcar un medicament care să ne ajute să vindecăm Ebola. Acest profesor din Guinea a făcut o prezentare privind virusul Ebola, ne-a prezentat rezultatele cercetărilor lui și uh, cooperarea sa cu mari institute de medicină tropicală, cum este cel de la Anvers, sau cu Universitatea din Hamburg, din Germania, cu Universitatea Lyon și deci ne-a făcut o prezentare și ne-a dat uh, speranță oarecum. Iată că nu se fac cercetări foarte avansate doar în Europa și în Statele Unite, iată că și în Africa mari cercetători încep să găsească anumite medicamente eficiente. E foarte importantă situația unui produs care este deja omologat de OMS și care ar putea fi utilizat. E vorba de o moleculă care poate fi utilizată în combaterea Ebola. Iată deci un rezultat foarte pozitiv al acestui simpozion. Cercetarea. Am avut și câțiva profesori belgieni care ne-au prezentat ce se face în Belgia. Se caută un vaccin un medicament. Știți că virusul Ebola a fost descoperit de un cercetător belgian în 1976. Cel de-al doilea mare rezultat al simpozionului a fost că am discutat despre situația din teritoriu. Am avut ocazia de a avea cu noi pe uh, reprezentanții ai Medecins Sans Frontières, ai UNICEF, ai Crucii Roșii Internaționale, care ne-au prezentat experiențele lor uh, pe teren în cele trei state. Trebuie să vă spun că acum uh, cifra morților este de aproape 5.000 în cele trei state și aproape 10.000 de persoane au fost uh, afectate. Rata de mortalitate variază de la 50 la 65%. După cum a spus ministrul liberian al sănătății și cei trei uh, șefi de state vizați, Ebola este ca un foc în prerie care uh, creează pagube enorme. Și deci e urgent, e urgent să acționăm în teritoriu cât mai rapid să ne ameliorăm îngrijirile de sănătate disponibile la fața locului. În al doilea rând, să ne formăm medicii și infirmierele pentru uh, tratarea Ebola și al treilea subiect urgent, echipamentele. Doamnă președinte, m-ați întrebat ce puteți face aici. În primul rând, uh, aici, la Parlamentul European, trebuie să mulțumesc Uniunii Europene, trebuie să mulțumesc Comisiei și tuturor instituțiilor europene care s-au mobilizat. Mobilizarea, mobilizarea uh, internațională a întârziat, e sigur, dar cu toate acestea a fost eficientă și sperăm ca această mobilizare să dea rezultate. Ce am dorit noi să cerem, uh, DEVCO, ar fi un ajutor direct pentru statele noastre. În 9 octombrie s-a organizat o mare conferință de către uh, Banca Mondială. La ONU, în septembrie, s-au pronunțat multe angajamente. Avem acum 2-3 miliarde credite de angajament. Doar, doamnă președinte, între angajamente uh, și plăți și realitatea din teren e o foarte mare diferență. Vrem să mulțumim forurilor de la New York și de la Washington, dar acum cerem un ajutor direct, rapid și eficient. Salutăm faptul că Uniunea Europeană a decis să uh, desemneze un uh, trimis special pentru Ebola pentru că o mare problemă în țările noastre este coordonarea ajutorului. Vă amintiți eh, cu tremurul din Haiti, vă amintiți câte promisiuni s-au făcut pentru Haiti și în ce hal a lipsit coordonarea eh, care a făcut să nu poată fi rezolvate marile probleme create de acest cutremur. Deci trebuie să evităm așa ceva, pentru că în Guinea, Sierra Leone și Liberia, cu banii de la ONU, dar și de la Uniunea Europeană, și uh, cu banii din celelalte țări, Rusia, China, uh, SUA, Cuba, uh, să nu se piardă. Să fie folosiți acești bani în mod coordonat. Un alt mare succes al acestui simpozion a fost acela că am studiat și situația economică. Am discutat despre vindecarea acestei boli, dar și despre impactul acestei boli, doamnă președinte, asupra situației economice și sociale. Acum, economiile noastre sunt grav afectate de izolare. Țările vecine și-au închis frontierele, țările noastre sunt stigmatizate, veți vedea la orice aeroport cum sunt, puteți fi tratat dacă aveți pașaport din uh, una din aceste trei țări și deci această izolare duce la o prăbușire a sistemelor economice. După cum v-am spus, e nevoie de multe întâlniri cu Uniunea Europeană și ne trebuie un plan Marshall, poate că e cam ambițios din partea mea, dar eu cred că după Ebola va trebui să fie reconstruite aceste economii, pentru că agricultura nu mai merge, turismul nu mai merge, investitorii s-au retras, hotelurile sunt goale și viața a devenit foarte, foarte grea în țările noastre. Deci trebuie pregătită epoca post-Ebola și trebuie să fim ajutați să ne reconstruim economiile. Pentru că, doamnă președinte, e clar că vom reuși să învingem această boală. Nu mai există dubii. Situația de pe teren este uh, în curs de ameliorare, OMS-ul ne prezintă statistici zilnic și mai ales în Liberia situația pare să se stabilizeze, a spus-o și președintele. Există anumite uh, cifre înspăimântătoare care creează adevărate psihoze, dar dacă ne uităm obiectiv la situația de pe teren, vedem că datorită comunității internaționale reușim să stabilizăm Ebola și să frânăm încetul cu încetul extinderea acestei boli. Sperăm ca până la sfârșitul anului sau la începutul lui 2015 să avem un vaccin și uh, ca medicamentele să uh, aibă succes cele care sunt acum în curs de cercetare și la noi și în SUA și în Uniunea Europeană. Sperăm să avem un vaccin care să ne ajute și mai ales medicamente care să ne permită să tratăm această boală. Iată pe scurt ce s-a întâmplat la simpozion. Acest simpozion s-a încheiat cu un apel un apel adresat Uniunii Africane și Uniunii Europene și, doamnă președinte, dorim să uh, mulțumim Parlamentului European uh, și să-l rugăm să ne ajute să organizăm cât mai rapid o conferință internațională de solidaritate pentru Ebola la Bruxelles. Uniunea Europeană și Uniunea Africană au făcut-o atunci când Mali a fost a, atacat de teroriști, a fost un mare succes și noi facem acum apel la dumneavoastră ca Parlamentul European să-și asume această inițiativă împreună cu Comisia Europeană și cu Uniunea Africană și să se organizeze cât mai rapid o conferință internațională de solidaritate pentru Ebola la Bruxelles. Pentru că Ebola nu mai este doar o boală africană, este o amenințare mondială și e timpul să răspundem la acest pericol mondial printr-o mobilizare mondială aici la Bruxelles. Și încă o dată, mulțumim foarte mult tuturor celor care ne-au ajutat și continuă să ne ajute, mai ales Uniunii Europene. Salutăm următoarea vizită a trimisului special al Uniunii Europene pentru Ebola și sperăm să uh, vină să vadă cât mai repede realitatea. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ambasador, pentru că ați venit și ne-ați uh, actualizat informațiile în legătură cu Ebola. Următorul vorbitor, domnul Alhaji Muhammad Mumuni, secretar general, grupul statelor uh, ACP. Mulțumesc, doamnă președintă. Doamnă președintă, este o mare plăcere pentru mine că am fost invitat să vorbesc în comisia dumneavoastră să discutăm despre criza uh, epidemiei de Ebola. Distinși membrii Comisiei DV, așa cum uh, domnul Lucian, uh, directorul general al OMS, această epidemie de Ebola este fără discuție uh, Uh, urgența uh, majoră din punct de vedere medical a uh, epocii moderne. Este amenințare la pacea și securitatea globală, un risc major de sănătate publică, mai ales în țările afectate, și anume Liberia, Guinea și Sierra Leone. Această boală a omorât aproape 5.000 de persoane și amenință să facă și mai multe victime și acest lucru ne arată ce se poate întâmpla atunci când sistemul uh, de îngrijiri medicale în astfel de țări nu este suficient uh, de puternic pentru a face față unor astfel de uh, situații. Acest lucru ne amintește că, în ciuda progreselor globale, majoritatea țărilor ACP nu pot să îndeplinească cele uh, trei obiective 3, uh, 5 și 6, combaterea HIV, SIDA și malaria și alte boli. Trebuie să existe uh, intervenții țintite în țările care nu uh, îndeplinesc uh, aceste obiective ale mileniului aceste intervenții trebuie să uh, întărească uh, resursele uh, umane în sistemul de îngrijiri medicale, rata de Uh, furnizori de servicii medicale uh, la un număr de populație, apoi medicamentele care uh, să fie disponibile, acesta constituie în continuare o problemă în statele ACP. Acest lucru duce la un tratament incomple incomplet și duce la cheltuieli exorbitante pentru marea majoritate a populației parteneriatul, noul parteneriat uh, uh, ACP-OMS uh, în 15 țări africane este menit să abordeze aceste probleme. Nutriția este și ea o provocare în multe astfel de țări. Uh, Trebuie să fie incluși indicatori legați de nutriție în programele de cooperare pentru dezvoltare. În această privință, Secretariatul ACP împreună cu Ambasada Guinei a organizat un simpozion la care ambasadorul Sila s-a referit acest uh, simpozion a scos în evidență următoarele probleme. Uh, virusul Ebola se răspândește exponențial. La fiecare trei săptămâni în uh, Siria, în um, Sierra Leone, mă scuzați, uh, Guinea și Liberia, comunitatea internațională, în special voluntarii de la fața locului, ar trebui să fie lăudați pentru contribuția acestora pentru limitarea răspândirii epidemiei Ebola este nevoie de consolidarea sistemelor de îngrijiri medicale uh, în țările afectate. Comunitatea internațională trebuie să ofere asistență imediată țărilor uh, afectate, în special personal și materiale medicale, în special uh, personal medical comunitatea internațională ar trebui să evite clasificarea uh, regiunii Africii de Vest într-o zonă afectată, să nu limiteze uh, circulația uh, persoanelor din Africa de vest. Este nevoie de o coordonare a eforturilor de reacție pentru a evita irosirile. Este important pentru cei care oferă asistență și beneficiarii acestei asistențe să facă uh, alocări și pentru uh, țările care uh, sunt uh, la risc de răspândirea uh, acestei epidemii. trebuie să, ă, ă, să ă, constatat o scădere a activităților hoteliere în țările afectate. Simpozionul a scos în evidență faptul că cele trei țări afectate se confruntă în continuare cu provocări pentru limitarea răspândirii bolii. Nu există echipe adecvate de analize, date fiind decesele în zonă, în țările afectate majoritatea contactelor fie sunt uh, pierdute și nu sunt preluate în sistemul de trasabilitate. Um, um, mormântarea uh, lentă, uh, în lent a celor care au decedat, ceea ce presupune riscuri suplimentare, apoi dezinfectarea caselor, o expunere mare a lucrătorilor medicali, um, măsuri de precauție inadecvate și probabil materiale uh, medicale inadecvate. 5. Negarea, uh, neîncrederea și respingerea intervențiilor medicale care sunt generate de interpretarea cauzelor uh, acestei boli. Expunerea Uh, la uh, acest virus ceea ce duce la un număr mare de decese în cadrul comunității. 6. Furnizarea de informații, prevenirea stigmatizării și, în al șaptelea rând, efectele negative asupra femeilor și uh, copiilor și efectele devastatoare asupra economiei în ansamblul său. Acest lucru demonstrează că natura complexă a epidemiei, transmiterea uh, acestei epidemii presupune uh, sisteme de îngrijiri medicale puternice și parteneriate puternice. Ebola a Uh, scos uh, în evidență necesitatea urgentă de uh, a avea acces la servicii medicale pentru toată lumea. Donatorii sunt chemați să financeze toate activitățile necesare pentru a limita răspândirea bolii. Țările afectate sunt deja împovărate de o uh, o mare incidență a deceselor materne și fetale, uh, cazuri de holeră și de meningită, malnutriție, uh, furnizarea de electricitate Uh, în insuficientă uh, măsură în uh, spitale. În acest scop a fost recunoscut faptul că acest simpozion a constituit fundalul pentru o conferință a donatorilor care să aibă loc de preferat aici la Bruxelles. Ar trebui să, vedem, să avem o vedere, o viziune holistică asupra bolii. Trebuie să recunoaștem eforturile uh, comunității internaționale pentru a limita răspândirea virusului Ebola în Africa. Simpozionul a uh, afirmat încă o dată că reacția uh, comunității internaționale nu este pe măsura răspândirii virusului. Vă mulțumesc pentru atenție. Președinta, mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul De Bruer de la Comisia Europeană. Ne va împărtăși viziunea Digi Eco asupra epidemiei Ebola. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că m-ați invitat încă o dată să particip la această dezbatere. De altfel, uh, V-am uh, confirmat că serviciile generale sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă informa și ne dați din nou această ocazie. Tocmai mă întorc din regiune. Am stat acolo toată săptămâna trecută și m-am întors uh, sâmbătă de dimineață. Am fost uh, în Guinea, în Sierra Leone și în Liberia. Astfel că am o viziune de pe teren relativ proaspătă mai ales uh, având în vedere sosirea domnului Stelianides. Profit de aceste câteva minute pe care le-am la dispoziție pentru a împărtăși cu dumneavoastră sentimentele pe care le aduc cu mine din această misiune. A fost, uh, în primul rând, o misiune interdisciplinară toți uh, reprezentanții misiunii sunt reprezentați aici. Sunt reprezentanți de la SEAE, de la Direcția pentru Dezvoltare și de la Direcția Generală pentru Sănătate Publică. Acum uh, suntem în curs să finalizăm raportul pe baza unei viziuni globale și integrate în ceea ce privește evoluția epidemiei și mizele pe care le prezintă aceasta pentru noi. Acum câteva considerente generale legate de epidemie. Este adevărat că observăm pe aici, pe acolo, semne care ne fac să gândim că ne aflăm la începutul unei faze în care, împreună cu toți operatorii prezenți și uh, guvernele din regiune, vom reuși, poate, să uh, controlăm epidemia și mă gândesc în special la statisticile care tocmai au fost publicate cu privire la situația din Liberia. Aceste date ne fac să ne gândim că, în cifre brute, impactul epidemiei asupra Liberiei ar putea, eventual, să fie mai puțin violent decât până în momentul de față. Însă ar trebui să vă reamintesc un lucru, astfel încât uh, să fim prudenți cu interpretarea statisticilor. La sfârșitul uh, primăverii, uh, Liberia fusese deja declarată liberă de Ebola și totuși Liberia are în continuare cele mai îngrijorătoare statistici, așadar trebuie să fim prudenți. Ce am învățat din acest fenomen? În primul rând, trebuie să spunem clar că este foarte greu să obținem statistici fiabile. Asta pentru că ne confruntăm în continuare cu uh, fenomene de disimulare suntem confruntați uh, cu fenomene de uh, identificare multiplă a aceluiași caz. Iar baza statistică pe care lucrăm nu este una stabilă. În al doilea rând, virusul și epidemia reprezintă un fenomen viu, în permanentă evoluție și schimbare. Fotografia acestei epidemii de astăzi nu va fi cu siguranță uh, cea de mâine și tot așa. Am să vă dau și două exemple. În Sierra Leone, Autoritățile sunt îngrijorate de faptul că după ce s-au concentrat uh, foarte mult în zonele agricole periferice din uh, țară, uh, epidemia revine în mediul urban. Este clar că în mediul urban tehnicile de intervenție sunt complet diferite față de un mediu rural îndepărtat. În Guinea, situația este extrem de îngrijorătoare în zona de frontieră, care este punctul de pornire al uh, epidemiei, și anume zona forestieră a Guineei unde avem foarte puține informații despre evoluția epidemiei și unde trebuie să ne consolidăm prezența urgent. În fine, în Liberia, situația este îngrijorătoare în continuare la Morovia însă cifrele sunt în scădere. Liberia însă, ca și Sierra Leone, este perfect conștientă de faptul că, împreună cu partenerii și cu operatorii, va trebui să se orienteze către o nouă strategie și o nouă abordare de combatere a epidemiei. Quelques mots sur ces alternatives. Acum câteva cuvinte despre aceste alternative. Până în momentul de față, ne-am concentrat eforturile mai ales pe tratament. Astfel uh, s-au uh, implantat uh, la nivel local infrastructuri foarte solide. Am discutat cu Medecins Sans Frontier și cu unitatea belgiană care are cea mai multă experiență în domeniu și discutam cu un medic care îmi spunea uh, că niciodată nu au trebuit să gestioneze infrastructuri atât de extinse, uh, cu sute de paturi uh, pentru tratament, în țări precum uh, Guinea, de exemplu, sau Liberia. Aceasta a fost prima fază de reacție am dezvoltat centre de tratament uh, care sunt infrastructuri grele, infrastructuri costisitoare și puține la număr care necesită foarte multă grijă în ceea ce privește uh, aspectele uh, igienico-sanitare, evacuare deșeurilor și așa mai departe. Aceste centre necesită foarte mult timp să fie puse pe picioare și odată instalate rămân acolo pentru totdeauna. Vă spuneam însă că epidemia este în permanentă evoluție, își schimbă chipul și poate să evolueze rapid de la o zonă geografică la alta. Și deschid acum o mică paranteză, doamnă președintă, pentru a vă atrage atenția asupra faptului că ne aflăm la sfârșitul sezonului ploios. Asta înseamnă că uh, mișcările de populație vor fi uh, facilitate. Iar această problemă a deplasărilor va fi o problemă nu doar pentru cele trei țări afectate în momentul de față, ci și pentru țările din vecinătate. Uh, deocamdată, Aș dori să fac uh, o observație legată de un subiect care deocamdată pare minor, dar care poate deveni uh, îngrijorător. Având în vedere evoluția cazului din Mali, în care a fost nevoie de ore uh, în șir pentru a identifica un copil bolnav de Ebola. Și am parcurs tot lanțul contactelor, uh, puține la număr, pe care le-a avut copilul respectiv. Apoi cazul din Burkina Faso. Imaginați-vă că în situația actuală ar fi depistat un caz de Ebola în Burkina Faso. Gândiți-vă care ar fi consecințele în materie de tratament. Dar când am aflat că și Nigeria a fost afectată, uh, am uh, tremurat cu toții, numai la simplul gând. Gândiți-vă la consecințele pe care le-ar putea avea o astfel de epidemie într-un oraș precum Lagos. Până acum însă am reușit să stăpânim fenomenul și să uh, declarăm Nigeria o țară liberă de Ebola. Deci uh, ceea ce era mai rău nu s-a produs. Însă reluarea acestor uh, deplasări uh, intense uh, va necesita Uh, o atenție uh, sporită din partea noastră. Acum revin la situația din cele trei țări afectate de epidemie. Epidemia a evoluat și cu siguranță îmbracă forme diferite de unde și atenția tot mai mare pe care operatorii și guvernele ar trebui să o acorde uh, în amonte și în aval de tratament în amonte, trebuie identificate cazurile cât mai rapid posibil la sursă și trebuie izolate cât mai rapid posibil. Întotdeauna uh, acest lucru nu este compatibil cu necesitatea transportării persoanelor către un centru de tratament care se află la 10 de kilometri de locul în care a fost depistat cazul respectiv. De aceea este necesară instituirea unor infrastructuri mai uh, simple, mai apropiate de comunități și uh, trebuie să schimbăm mentalitatea uh, la nivelul comunităților locale. Ministerul uh, Sănătății Publice din uh, Sierra Leone uh, mi-a dat câteva date statistice. Uh, și îmi spunea că atunci când primul caz de Ebola este detectat într-o familie, lanțul de transmisie este că se depistează un caz suplimentar pe săptămână în aceeași familie. De aceea, acest lanț al transmisiei bolii trebuie întrerupt cât mai rapid posibil, iar bolnavii trebuie izolați cât mai rapid posibil, evident, în condiții de tratament umane înainte de transferul unui centru profesionist de tratament. La astfel de soluții trebuie să ne gândim astăzi în amonte. În ceea ce privește Liberia, Statele Unite aveau un plan inițial de construire uh, a unor centre mari cu mai multe sute de paturi în diferite locații din țară. Acum însă uh, se reorientează uh, către centre mai mici cu maxim 10 paturi instalate la nivel local. Vorbeam și despre demersurile în aval uh, legate de înmormântări și de uh, ceremoniile uh, funerare, safe burials, cum le numim noi în limbaj curent. Oricum, există o expertiză unică în domeniu și prevenirea extinderii virusului în ceremoniile funerare este extrem de importantă. Trebuie introduse tehnici de înmormântare uh, care nu sunt compatibile cu practicile de înhumare locale. Evident, uh, trebuie să lucrăm în acest sens cu comunitățile locale, dar în același timp uh, aceasta permite familiei defunctului să uh, evite răspândirea virusului există situații în care o persoană este dusă într-un centru uh, de tratament uh, și după 10-15 zile este anunțată că uh, membrii familiei sale au fost înmormântați din cauza bolii. Evident, aceasta presupune o traumă psihologică foarte mare. De aceea trebuie să lucrăm în acest sens, în mod eficient, în aval adică după deces. Și cred că aceasta este o acțiune extrem de importantă. Aș putea să vă dau foarte multe exemple, dar Concluzia este aceeași. Oricare ar fi forma pe care o ia epidemia, oricare ar fi datele statistice pe care le avem la dispoziție, oricare ar fi strategiile dezvoltate, nevoia de resurse nu se va diminua. Să nu vă gândiți că niște strategii descentralizate costă mai puțin decât strategiile de investire în uh, marile infrastructuri uh, care au fost aplicate până în momentul de față. Despre ce fel de resurse vorbim? Despre resurse materiale, financiare și în natură, dar și despre resurse umane. Am să vă citez uh, o afirmație uh, din partea unui operator cu care m-am întâlnit. Această persoană îmi spunea Creditele și infrastructura nu înseamnă nimic dacă nu avem oamenii care să le utilizeze. Și, ei bine, nu avem oamenii care să le utilizeze. Așadar, prioritatea numărul 1 este să trimitem în regiune resurse calificate, um, bine pregătite, în număr suficient. Poate fi vorba despre resurse europene și necesit asupra importanței calificării și pregătirii profesionale. Doamnă președinte, voi folosi o formulă foarte crudă. Nici Guinea, nici Sierra Leone și nici Liberia nu sunt uh, uh, câmpuri de luptă uh, pentru cei care au tendințe de suicid Nimeni nu vrea să meargă acolo să se sinucidă și de aceea avem nevoie de oameni bine pregătiți în toate domeniile, inclusiv în domeniul logistic. Intervenția la fața locului este una foarte complicată din punct de vedere logistic și presupune transport de instalații, de echipamente și așa mai departe. Acest personal există în Uniunea Europeană. Trebuie doar să uh, alocăm uh, acest uh, personal și uh, în Germania se vorbește despre un sistem al căștilor albe, white helmets, și am putea fi mai eficienți decât am fost până în momentul de față. Putem face o ofertă uh, din partea Uniunii Europene, pentru că avem uh, programe de formare împreună cu Organizația Mondială a Sănătății și există niște niveluri minime de competențe. Există niște uh, și niște programe de pregătire pe care le finanțăm în Europa, dar și la fața locului odată ajunsă misiunea acolo. Așadar, uh, Punerea la dispoziție de personal calificat este o prioritate importantă. De asemenea, trebuie să colaborăm cu partenerii m-am întâlnit la fața locului cu reprezentanții corpului medical din Cuba. Este vorba despre 150 de persoane. Nu sunt multe, dar sunt persoane care au experiență, care au lucrat în Africa în alte uh, epidemii. Și putem să valorificăm aceste resurse. Vedeți uh, dumneavoastră că istoria se întoarce. Uh, Există un uh, centru care a fost uh, uh, inaugurat vineri la Morovia de USAID și acesta va fi gestionat de un grup de medici uh, din Cuba. Vedeți cum se întoarce istoria? Așadar, uh, și Uniunea Africană este un partener important Uh, va exista o misiune cu 2000 de persoane repartizate în cele trei țări uh, afectate. Primele efective au ajuns pe teren. Uniunea Africană a identificat și a format o mie de persoane. Și aici este vorba despre personal medical care cunoaște teritoriul Africii și care știe cum să lucreze pe teren. Ce înseamnă acest lucru pe teren? Ei bine, este un proces foarte dificil. Noi nu am uh, mers în centrele de tratament pentru că nu am vrut uh, să-i batem la cap pe cei care lucrau acolo. Însă pot să vă spun uh, că un medic care a lucrat o oră cu echipamentul de securitate este epuizat după numai o oră, ca și cum ar fi alergat la maraton. Trebuie să știți că munca în aceste centre este o muncă extrem de solicitantă. Necesită foarte multă prudență, foarte multă expertiză tehnică și foarte multă rezistență fizică. Iar cei care lucrează în aceste centre trebuie să aibă pregătirea și antrenamentul necesare. Cam atât în ceea ce privește răspunsul sau intervenția. La un nivel mai general acum, am uh, avut ocazia să merg în regiune pentru a pregăti vizita coordonatorului european. În calitate de coordonator european, domnul Stelianides va avea responsabilități care depășesc uh, cu mult responsabilitățile de comisar pentru ajutor umanitar și uh, va trebui să abordeze o serie de mize și de responsabilități care, în mod normal, sunt gestionate de alte servicii. Domnul ambasador a vorbit despre problema coordonării și sunt perfect de acord cu dumnealui. Acum că comunitatea internațională se trezește, uh, este important uh, să evităm o situație precum cea din Haiti o situație uh, în care am intervenit mult, mult prea târziu. De aceea trebuie să asigurăm o bună coordonare. Acest lucru a fost menționat în concluziile Consiliului European. Trebuie să asigurăm o coordonare europeană în contextul unei coordonări globale uh, a cărei responsabilitate revine uh, Națiunilor Unite reprezentantul special al Națiunilor Unite este foarte important, implicarea sa este foarte importantă și uh, deocamdată ajung la fața locului primele efective. De aceea, deocamdată este prea devreme să emitem o judecată și o apreciere. M-am întâlnit cu persoane care lucrau acolo cam de o lună erau persoane care veneau de la OMS și nu neapărat de la Națiunile Unite. Însă trebuie să alocăm timpul necesar acestor efective pentru a se desfășura pe teren și pentru a juca rolul. Oricum, de fiecare dată i-am încurajat uh, să își intensifice eforturile va exista un uh, document operațional uh, care spune că trebuie să uh, acoperim lacunele și să asigurăm o coordonare desăvârșită între toate părțile implicate, între toți partenerii. Este vorba despre o coordonare integrată într-un efort global, um, iar responsabilitatea revine Națiunilor Unite și misiunilor acestora. Acum, ce tip de intervenție este necesar? Și voi încheia aici. Îmi cer scuze că m-am lungit atât. Revin la ceea ce spuneau cei doi ambasadori în intervențiile lor uh, de mai devreme. Chiar dacă astăzi ne confruntăm cu o urgență sanitară fără precedent, nu putem spune că este o criză multifacetată și în același timp să nu ne interesăm de celelalte dimensiuni. Președintele Sierra Leone și președintele uh, Liberiei, cu care m-am întâlnit, mi-au spus că citez, trebuie să începem să ne pregătim pentru faza de după Ebola guvernele din aceste țări uh, sunt conștiente că dacă avem uh, o abordare secvențială, mai întâi Ebola și apoi restul, se vor afla într-o situație în care uh, într-o zi în care țările lor nu vor mai suferi de Ebola, vor fi abandonați de toată lumea și se vor confrunta cu o nouă criză. A tu pri? Trebuie să evităm acest lucru cu orice preț și deci este responsabilitatea donatorilor și a sponsorilor să ne angajăm astăzi pe lângă uh, Uh, ajutorul umanitar și tratament în această abordare bazată pe reziliență, care a fost menționată de ambasadori și care să ne permită să susținem educația, îngrijirile de sănătate, nutriția, mai ales în Sierra Leone se uh, cunoaște foarte bine că va veni o criză alimentară majoră, dată fiind întreruperea aprovizionării și proasta funcționării a pieței. Deci e nevoie de o abordare paralelă completă de reconstrucție, de dezvoltare, care să permită aceste state, printr-un plan Marshall sau altfel vom vedea, să uh, se să se uh, repună pe picioare într-o situație post-Ebola, să nu se afle într-o situație mai gravă decât erau înainte, pentru că aceste state au fost uh, lovite foarte grav. Mulțumesc! and thank you for bringing us that kind of frontline view. What Iată că ne-ați uh, spus ce se întâmplă la fața locului și ne-ați dat câteva idei foarte interesante. Cred că trebuie să fie clar, e nevoie de o fază post-Ebola. Am uh, spus cu toții că e nevoie să tragem niște concluzii de aici, niște învățăminte. Sigur că, în primul rând, trebuie controlată epidemia, trebuie să învățăm lecțiile necesare și să ne asigurăm că așa ceva nu se mai repetă pe viitor. Voi, dezbate, voi deschide acum dezbaterea. Avem colegi și de la Comisia Europeană, de la Direcția Generală DEFCO și de la Serviciul de Acțiune Externă, care sper eu vor spune ceva la sfârșit, dacă doresc. Dar acum voi începe cu domnul Charles Gărenț, care va fi raportorul pentru Ebola de la comisia noastră. Charles, mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, aș dori să uh, să uh, felicit uh, Asociația Médecins Sans Frontières. Au primit deja premiul Nobel, cred că îl merită din nou pentru munca pe care o desfășoară în Africa. Onorează țările ai căror cetățeni sunt și aș dori să luăm acest și pe domnul de Braor, pentru că nu e deloc simplu să te duci în acele țări, să te expui la pericol și să te întorci cu o analiză extrem de uh, precisă. Mulțumesc pentru aceste explicații și mulțumesc și celor doi ambasadori care uh, ne-au vorbit. Aș dori să-i critic totuși pe primii doi vorbitori și uh, să vorbesc și despre raportul care mi-a fost încredințat. Acest raport va fi realizat în două faze. În prima fază, urgența. În al doilea rând, lecțiile care trebuie învățate din această epidemie și cred că e nevoie și de un test de rezistență pentru guvernanța globală și pentru uh, guvernarea în Uniunea Europeană. Dar trebuie și să invităm Comisia să reacționeze foarte rapid încă din martie au fost deblocate fonduri și nu se poate spune că statele membre au avut aceeași uh, reacție. Este foarte grav dacă ne uităm la toate pretextele, toate invențiile la care s-a făcut apel ca să se evite plata. Aș vrea să spun în primul rând că această criză a început în luna martie și aș vrea să vă vorbesc despre situația geografică din Africa și fac această referire uh, geografică pentru că nu pentru că în timp ce la fața locului oamenii mor, la noi conștientizarea e foarte redusă. Ca să combatem această epidemie trebuie să fim mai rapid, rapizi decât virusul. O Organizația Mondială a Sănătății a făcut mea culpa și a recunoscut două greșeli în ceea ce privește uh, tratarea acestei crize. Două greșeli care nu iartă situația actuală nu este un statu quo, este un statu quo evolutiv. Și mă bucur să vă spun că poate vom putea să punem sub semnul întrebării uh, caracterul exponențial al crizei. Sper că aveți dreptate când spuneți acest lucru, dar eu mi-aș dori foarte mult ca uh, cifrele să fie de fapt mult mai mici, pentru că reacția oricum nu a fost suficientă la această criză. Aș vrea să mă mai refer și la criza în timpul crizei. În Liberia, sistemul de sănătate este la pământ de câteva luni. Doctorii, infirmierele și uh, cei care i-au tratat pe bolnavi, practic, au murit cu toții. Sistemul sanitar este la pământ. Bolnavii sunt uh, închiși în centre de izolare și nu li se acordă îngrijirile necesare pentru că uh, personalul medical este depășit de situație. Și ați spus foarte bine uh, care este și situația în mormântărilor <coughs> care trebuie făcute uh, într-un mod anume și nu conform tradițiilor africane, ceea ce creează un obstacol în plus. Reacția statelor membre a fost zero. Ați vorbit despre situația din Africa, unde nu sunt suficienți medici și uh, suficienți uh, infirmieri. Pentru asta trebuie ca medicii din statele din Nord să meargă la fața locului. E nevoie de resurse umane. Putem să o spunem cât vrem. Este nevoie în continuare, chiar dacă unii se opun și admit pe cei care fac acest gest. Dar uh, pentru a rezolva problema trebuie creată o capacitate de evacuare. Și despre aceasta se discută de luni de zile. Infirmiera franceză care trebuia repatriată în 24 de ore a trebuit să aștepte 3 zile. S-a terminat cu bine, din fericire, dar dacă ne gândim că sunt oameni care își risc, riscă viața și merg în această regiune, trebuie să ne gândim și la uh, evacuarea lor potențială. Uh, îmi pare rău să spun, dar avem interesul legitim de a le oferi anumite garanții celor care merg uh, să lucreze în regiune. Și apoi aș dori să mă refer la decizia Consiliului European de a uh, numi un coordonator, un trimis special pentru Ebola. E foarte bine să numești un coordonator. Și îl admir foarte mult uh, pe acest domn care a fost audiat aici și a făcut o figură foarte frumoasă, este medic, chiar el, și știu că îi va ajuta pe ceilalți medici de la fața locului să își uh, îndeplinească misiunea. Nu trebuie doar să știm dacă vom avea un coordonator. Statele membre trebuie să fie disponibile și să accepte coordonarea. Sunt gata oare să o accepte? Eu uh, sunt cât se poate de uh, reticent. Nu cred că se va întâmpla. Sunt uh, anumite responsabilități care trebuie asumate și eu voi merge acolo și să știți că atunci când voi merge acolo voi fi foarte dur față de toate aceste acțiuni care sunt aproape de neiertat. Aș vrea să nu existe nici măcar un singur obstacol și nici un singur pretext de neacțiune. Vă rog, stimați reprezentanții Comisiei, să ne faceți un inventar al tuturor obstacolelor care nu permit trimiterea de medici la fața locului. Și noi vom fi foarte duri cu cei care nu vor fi gata să elimine aceste obstacole. Dacă e vorba de proceduri bugetare, vor trebui depășite. Dacă aceste obstacole sunt uh, legate de finanțare, va trebui să fie depășite. Nu trebuie să ne ascundem și nici să ne fofilăm printre astfel de dificultăți. Și în cele din urmă, cred că ce ne mai trebuie este un inspector pentru că Uniunea Europeană nu are așa ceva. E foarte bine să spunem că este responsabilitatea comunității internaționale, dar ca să revin la ce se spunea în acest document, s-a vorbit despre uh, globalizare și nepăsare. Cred că trebuie depășită această fază și pe termen lung trebuie să reținem că toate investițiile pe care noi le tot solicităm de ani de zile, investiții de cel puțin 20%, 20% din cheltuieli din ajutorul public pentru dezvoltare, trebuie investite, trebuie făcute în serviciile sociale de bază. Și dacă ne uităm la ce se întâmplă în Nigeria, vedem că uh, în Nigeria nu au fost morți în rândul uh, personalului medical, nici în Senegal, deci nu este mai rău decât în SUA. Deci dacă africanii sunt ajutați, ei vor putea să rezolve această problemă. Și din acest punct de vedere, cred că avem a posteriori o justificare a acestor revendicări. Și bineînțeles că suntem gata să ne aducem uh, susținerea necesară Asta voiam eu să precizez în legătură cu uh, cele trei prezentări care tocmai au fost făcute. Mulțumesc! Cinci persoane au cerut să ia cuvântul, nu mai avem decât uh, puține minute la dispoziție. Vom, v-aș sugera să vorbiți un minut și jumătate fiecare pentru întrebări și am să încep cu domnul Stier. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Foarte repede, Două cuvinte, coordonare și comunicare. Sunt de acord cu raportorul nostru în ceea ce privește coordonarea, chiar dacă comisia a fost reprezentată, statele membre au rămas în urmă și acum se pune întrebarea cât, în ce măsură vor accepta această coordonare, dar ea este esențială. Până la urmă, chiar și atunci când aveam prima reacție, aveam o viziune care nu includea cea mai bună reacție europeană. Franța a mers în Guinea, Regatul Unit în Sierra Leone și SUA în Liberia. Întrebarea este unde se afla Uniunea Europeană la momentul respectiv. Așadar, coordonarea continuă să fie o problemă cheie. Mă bucur să văd că uh, numirea lui Cristilianides a fost uh, salutată. Sigur că și noi așteptăm cu nerăbdare nu doar vizita sa la fața locului, ci și munca sa, calitatea de coordonator. În ceea ce privește comunicarea, cred că este foarte important să se găsească un echilibru. Comisia noastră a reușit să obțină de la noul comisar angajamentul că va merge în Africa de Vest, ceea ce cred eu că este util în două moduri. În primul rând am transmis mesajul că vrem să izolăm Ebola, dar nu vrem să izolăm statele respective. Și apoi sper că astfel s-a sporit conștientizarea în Europa într-un mod prudent. Așadar, nu am stârnit panica, ci am transmis un mesaj corect. Întrebarea mea ar fi cum să găsim un echilibru, nu mai pot vorbi mai mult, deci mă voi opri aici. Enrique Guerrero. Da, mulțumesc. Domnul de Brouwer spunea că după ce va fi adusă sub control Ebola, vor fi abandonate aceste țări care acum se află în criză. Eu mă întreb dacă nu cumva au fost deja abandonate în opinia publică, în opinia publică occidentală. Pentru că după acest moment de criză, acum când sunt infecții în SUA, în Spania, când neliniștea mondială față de Ebola a crescut, se pare că în presă Ebola e mai puțin prezentă. Avem aici un amestec de stigmatizare, cum spuneau ambasadorii, stigmatizare denunțată și de Médecins Sans Frontières, și de alte probleme, pentru că chiar și medicii de la această organizație au fost stigmatizați după ce au mers în Africa. Pentru unii poate că e un simbol aici, pentru alții poate că este ceva secundar, dar ieri uh, a avut loc maratonul de la New York și nu au fost prezenți alegători din niciunul din statele afectate de Ebola. Iată încă o dată un, o stigmatizare clară în ochii opiniei publice. S-a vorbit despre un ajutor direct pentru aceste state. Nu știu dacă e vorba de susținerea bugetară, nu știu dacă e vorba de un transfer direct de uh, fonduri de la guverne. Dar mi se pare că nu e ușor dacă dorim o reacție rapidă. Dar mai am 30 de secunde, aș vrea să știu cum putem combina ajutorul direct din aceste țări și uh, ajutorul provenit din alte surse, de la alți donatori și alte organisme internaționale. Mulțumesc, domnul Nirșdeva, vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte, e greu să te exprimi în 90 de secunde, dar mă bucur că am participat la această dezbatere pentru că, iată că acum suntem, suntem foarte bine informați la comisia noastră și e excelent. Cred că trebuie să avem o abordare holistică, e clar și uh, ambasadorul Sila și secretarul general Mumuni au spus-o, trebuie să facem multe lucruri în același timp. În primul rând să uh, limităm boala, apoi să consolidăm capacitățile locale. În al treilea rând să facem față efectelor negative economice. În al patrulea rând o colaborare între UE și statele infectate de Ebola, care trebuie ajutate. Domnul Marshall e numit, e adus în discuție. Ori de câte ori se întâmplă așa ceva, se pomenește un plan Marshall, un fel de acord între noi și statele afectate de Ebola, sperând că astfel se va repara tot ce s-a stricat în sfera economică. Dar un lucru interesant pe care l-am auzit de la domnul de Brur este uh, ce s-a putut face în domeniul logisticii. Au fost oameni din transport care au fost disciplinați și așa mai departe. Când uh, am spus asta la plenară și anume că ar trebui să cerem statelor membre să folosească um, ajutorul disponibil în corpurile medicale din armată, care la ora actuală Dumnezeu știe ce fac, am fost huiduit de cei din stânga adunării noastre. Dar haideți să lăsăm baltă politică aici, vorbim de salvarea de vieți și dacă există oameni care au aceste capacități, ar trebui să fie uh, folosiți, pentru că sunt persoane din domeniul medical care au disciplina, care au competențele și care stau degeaba. Așa că ar trebui să folosim aceste persoane. Deci eu v-aș sugera să vă întoarceți la Consiliu și să spuneți ca sugestie din partea Parlamentului că ar trebui folosite uh, unitățile medicale din armatele statelor membre. Sunt foarte multe persoane care ar putea fi trimise acolo ca să facă bine. Vă mulțumesc! Cred că unele state membre fac acest lucru, Regatul Unit cu siguranță, SUA și cred că și alte state își trimit uh, personal medical militar în Africa de Vest. Doamna Sanchez. Bună, mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să fac uh, un comentariu. Potrivit uh, OMS, 4% din uh, decesele din Africa de Vest sunt personal medical local. Sigur, asta arată lipsa de resurse din sistemul medical. Organizația Internațională a Muncii arată că ar trebui să există 41 de uh, îngrijitori medical la 10.000 de uh, persoane. Sigur, nu există investiții în uh, sănătatea publică și în îngrijirile uh, sanitare în, această, uh, în aceste țări. Aș vrea ca Uniunea Europeană, în special Parlamentul și această comisie, să ia notă de acest lucru. și în viitor să avem în vedere acest aspect. Este important să vedem că există un sistem universal uh, sanitar care să aibă personalul necesar și resursele necesare. Ar fi foarte bine ca comisarul Stilianides să se întâlnească cu uh, personalul uh, medical local. Și acest lucru trebuie avut în vedere pentru situațiile în viitor, să nu vedem repetarea acestui caz. Maria Hoim. Mulțumesc mult, mulțumesc uh, pentru această prezentare și a devenit clar ce greșele am făcut ce uh, eșecuri a avut Uniunea Europeană, poate că ar fi bine să contribuim măcar la um, uh, redresarea economică a acestor state și să le uh, susținem. E foarte important să tragem învățămintele necesare din această criză, pentru că nu va fi ultima de acest gen. Sunt multe alte boli care uh, sunt în pericol să izbucnească și, după cum a spus domnul de Brauer, trebuie Uh, el a spus că trebuie să acționăm acum, dar acum e prea târziu, pentru că acum suntem în plină criză. Avem nevoie de planuri de criză pentru viitor, avem nevoie de planuri în Uniunea Europeană, dar și în cadrul ONU, pentru a putea reacționa rapid la o astfel de criză. Astfel de crize pot uh, să uh, astfel de crize, astfel de planuri de criză pot să se refere și la personalul medical și la echipamente, pentru că uh, trebuie să fim conștienți de modul în care se pot utiliza resursele disponibile și într-o astfel de situație să fim uh, cel puțin bine echipați, să avem o capacitatea de a reacționa mult mai rapid. Și, în al doilea rând, un lucru foarte important pentru mine, pe care l-am auzit și acum, se leagă de sistemele de sănătate care sunt acum la pământ sau care oricum nu erau stabile nici înainte. E foarte important ca aceste sisteme de sănătate să fie dezvoltate, să fie consolidate și cred că nu este doar responsabilitatea acelor state. Cred că este o responsabilitate globală, responsabilitatea nouă a tuturor, a statelor industrializate, uh, care trebuie să se implice. Mulțumesc! Um, thank you. I'm Mulțumesc. O să Dau cuvântul acum ambasadorilor și domnul Breuer, de Bruer, dar vreau să-l întreb următorul uh, lucru. Domnul Stilianides este uh, trimisul uh, Uniunii Europene, este uh, comisar care va coordona statele membre. Știți exact ce presupune acest lucru pentru a răspunde uh, întrebării domnului Gărens? Care este diferența între a fi trimis uh, și a fi și comisar? Domnule ambasador, când să aveți cuvântul aveți maximum două minute. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră. Revin asupra problemei coordonării. Am fost în uh, Luxemburg, cei uh, trei ambasadori, facem totul împreună ca state afectate. Am fost în Olanda, cei trei ambasadori, și ne vom întâlni în curând și cu reprezentanții guvernului belgian, însă ceea ce am remarcat este că fiecare dintre aceste țări are un trimis pentru Ebola. Uh, așa au făcut Olanda, Luxemburgul, Germania. Tot, toți acești trimiși au venit uh, în țările noastre, au fost primiți de șefii de stat și Uniunea Europeană a desemnat un trimis. Este important ca trimisul uh, desemnat de Uniunea Europeană să coordoneze ceea ce fac ceilalți. Acest lucru este important și va avea un efect pozitiv. Încă o dată, mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, celor trei uh, companii aeriene, Royal Maroc, Brussels Airlines, și Air France care au uh, uh, hotărât să nu uh, ne limiteze circulația. Le mulțumim sincer și sperăm că Parlamentul și Uniunea Europeană vor încuraja aceste companii să nu înceteze zborurile. Apoi, în al doilea aspect, media. Avem impresia că există o isterie, o panică, o teamă care se instalează. Păcat! Uh, media trebuie să joace rolul uh, unor uh, rolul de a explica în mod obiectiv. Uh, trebuie să se vorbească despre măsurile adoptate, astfel încât să nu se înțeleagă greșit epidemia. Mulțumesc. Este liniștitor să asculți uh, declarațiile făcute de membrii acestei comisii în mod clar. Flagelul Ebola a trecut uh, dincolo de a fi o urgență de sănătate uh, publică. Este o problemă de mediu. Ecoli a fost o problemă. Ebola este o amenințare globală. Și cred că acesta este contextul în care trebuie să discutăm această pandemie. Este contextul în care trebuie să formulăm, să elaborăm politici și răspunsurile noastre la acest flagel. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, sunt de acord cu dumneavoastră în legătură cu acest, această proliferare a tremișilor. Am discutat-o în acest cadru și suntem încântați că uh, comisarul și nu altă persoană este trimisul Uniunii Europene pentru a se concentra asupra uh, sarcinii sale. Domnul De Bruer. Mulțumesc. Au fost adresate mai multe întrebări și uh, colegii mei de la direcția uh, DEFCO uh, le spun că uh, o să las pentru ei problema compatibilității și, compatibilității și uh, susținerii uh, bugetare. Câteva cuvinte cheie au fost pronunțate în acest cadru, vizibilitate, coordonare, comunicare. Vizibilitate. E vorba de a nu știu câta criză în care, din nou, Uniunea Europeană uh, are un deficit mare de vizibilitate. Una dintre hotărârile luate de Consiliul European uh, acum vreo 10 zile a fost de a spori suma totală a angajamentelor Uniunii Europene, și anume bugetul comunitar și al statelor membre, pentru a susține uh, țările și populațiile regiunii. Această sumă să crească de la 6 milioane înainte de uh, Consiliul European la 1 miliard de euro până la sfârșitul anului. Au fost făcute calcule vineri și am ajuns acum la 900 de milioane de euro. Ce impact? Care va fi beneficiul din punct de vedere al vizibilității? Foarte slab. Este o problemă structurală, o problemă Uh, recurentă. Nu sunt de acord uh, sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Gheoren și domnul Stier. Uh, trebuie să găsim un răspuns și poate că desemnarea unui trimis european este un răspuns. Comunicare acum. Domnul ambasador, și o să reiau cuvintele sale, a vorbit de conceptul de isterie. Cred că mai mult ca oricând este vremea să uh, venim cu informații calme, raționale, serioase, echilibrate. Este o problemă uh, care este îngrijor, îngrijorătoare, preocupantă, dar este abordată de persoane uh, echilibrate din uh, regiune și trebuie abordată și de țările europene dezbaterea în ceea ce privește controlul la intrare și la ieșire. Nu am timpul să dau detalii trebuie să uh, convingem pasagerii că acest control nu este o modalitate de a proteja fortăreața Europa, ci se protejeze pe ei, familiile acestora, persoanele cu care se vor întâlni când sunt aici și că cel mai bun uh, uh, mijloc de prevenire este de combatere a epidemiei la sursă și în țara de origine. În ceea ce privește coordonarea, trebuie să Uh, reamintesc că domnul Stilianides a fost desemnat în această funcție de șefii de stat și de guvern, nu de comisie. Mandatul său vine de la uh, Consiliul European, veți putea să-i puneți întrebări uh, la întoarcerea sa, însă cred că este Uh, un lucru care trebuie să aibă loc periodic, mai ales pentru cei uh, care uh, nu sunt obișnuiți cu acest exercițiu de coordonare. Nu este un exercițiu de comandă și control, ci un exercițiu de coordonare și există o coordonare. Nu cred că mai avem timp să mai luăm și alte întrebări dacă vreți să răspundeți uh, domnului uh, Görens în legătură cu susținerea bugetară, pentru că interpreții uh, vor pleca. Deci dacă puteți să răspundeți punctual la întrebarea adresată. Dragi colegi, o să să răspundeți în scris data de 3 octombrie o să uh, pun din nou în discuția coordonatorilor. Întâlnirea noastră va avea loc pe 10 și 11 săptămâna viitoare. Mulțumesc că ați venit. Mulțumesc uh, interpreților.